<clears throat> Eh, Bun venit! Avem un regim lingvistic complet cu absența eh, limbilor malteză și croată. Avem și un grup de vizitatori și vor mai sosi și alte grupuri în timpul reuniunii. Domnul Javier Lopez a invitat un grup de 30 uh, uh, de social reprezentani ai regiunii catalane, Val, Valie Oriental, dar acel grup va ajunge în sală la ora 11.30. Doamna Morin Chartier cred că va ajunge și domnia sa în sală cu un grup de 21 de vizitatori astăzi pentru a asista la dezbaterea privind Uniunea Europeană-Africa în intervalul 11.30-12.30. Uh, Mai avem și un grup de Uh, vizitatori invitați de domnul Funtulis, 14 uh, studenți greci la științe politice care sunt deja în sală. Cei care sunt deja în sală ne sunt bineveniți. De asemenea, doresc să vă informez despre întâlnirea de la uh, Luxemburg de pe 17 noiembrie am fost invitați la acea reuniune uh, și eu, în calitate de președintă a Comisiei pentru Ocuparea Forței de Muncă și Afaceri Sociale, de asemenea doamna Cuneva, domnul Meserici, doamna Maria Juau Rodriguez, uh, domnul Canele și domnul uh, Șampo. Și dacă am uitat pe cineva, dar uh, cred că nu, din câte pot să-mi dau seama, am participat. A fost o reuniune cu rezultate bune din perspectiva noastră, pentru că subiectele sunt uh, legate de agenda noastră politică. Am participat la diverse dezbateri. Vom trece acum mai departe la punctul 3 de pe ordinea de zi. O informare despre uh, trilogul privind uh, detașarea. Avem pe cineva prezent în sală? Agnes, te așteptăm, te rog, ia loc pentru că eu vreau să-ți dau cuvântul. Au avut loc întâlniri, prima pe care am avut-o la Strasburg, a fost deja o întâlnire bună, eficientă, cu rezultate bune pentru început și următoarea întâlnire tripartită deja a fost programată pentru data de 28 noiembrie, va avea loc la Bruxelles și după aceea pe 4 decembrie de asemenea la Bruxelles, iar pe 13 decembrie de la Strasburg. Nu știu dacă putem să fim optimiști de pe acum, dar în urma primului uh, rezultat uh, pozitiv al uh, trilogului, cred că nu este imposibil să ajungem la un rezultat, să finalizăm discuțiile pe 13 decembrie. Din perspectiva noastră este posibil. Acestea fiind zise, îi dau cuvântul doamnei Jungerius pentru a ne informa despre rezultatul primei reuniuni tripartite și despre proiectele pentru uh, întâlnirea cu raportorii din umbră și despre activitatea care urmează să fie derulată în, pe viitor. Mulțumesc, doamnă președinte. Ați uh, furnizat deja câteva informații da, și eu am avut sentimentul că am debutat într-o atmosferă foarte pozitivă. Sigur că acest trilog este destul de dificil, pentru că sunt multe subiecte um, care sunt destul de controversate. Și există și contrapropuneri la uh, cele pe care le facem noi, dar și în relația dintre Consiliu și poziție PPE. Prima întâlnire a permis, ne-a permis să explicăm care sunt subiectele importante din perspectiva noastră Consiliul și Comisia au procedat asemănător. Deci acum, din acest punct de vedere, baza de discuție este clară. Cu raportoarea mea urmează și ea să vină. Am primit o propunere din partea Consiliului în ce privește subiectele pe care uh, Consiliul dorește să le discute în uh, cele trei întâlniri pe care dumneavoastră le-ați menționat deja și cred că avem într-adevăr o președinție ambițioasă a Consiliului, dar uh, înainte de această întâlnire am uh, vorbit și cu raportorul permanent bulgar și pe ordinea lor de zi figurează acest subiect. Deci dacă sub președinția estonă nu vom reuși să finalizăm discuția, președinția bulgară va fi dispusă să continue negocierile. Va fi uh, o situație destul uh, de dificilă, dar există multe persoane ambițioase cu dorința de a finaliza acest dosar cât mai repede cu putință și, într-adevăr, și eu am o uh, încredere în acest punct de vedere. Mulțumesc. Dorește cineva să-i adreseze întrebări lui Agnes în această etapă? Ah, și Iuta este prezentă. Deci uh, te-ai întors în Parlament. Ne bucurăm. Următoarea întâlnire a raportorilor din umbră pentru uh, acest subiect, 27 noiembrie, la ora 8, este uh, în intervalul uh, de la 8 la 9 dimineața? Nu. Nu, între orele 18 și 19 seara. Nu cred că trebuie acum să intrăm în alte detalii. Știți că am avut o discuție și în uh, legătură cu conflictul cu Comisia TRAN în ce privește transportul rutier. Și cred că am reușit până la urmă să ajungem la o înțelegere Andreas, poți să ne uh, informezi puțin în legătură cu starea acestor negocieri. Deci, uh, regula 54 în ce privește uh, detașarea este cea pe care ne bazăm. Trecem la următorul subiect de pe ordinea de zi, adoptarea Uh, proceselor verbale pentru 16 uh, și 19 octombrie. Și atunci ajungem la punctul 4 de pe ordinea de zi, Europass. Este cel de-al uh, treilea dialog tripartit pe subiectul Europass s-au făcut progrese și domnul Mann vă va informa în legătură cu rezultatele și va vorbi despre pașii următori care trebuie întreprinși în ce privește subiectul Europass. Domnul Man, mulțumesc, doamna președinte, stimate colegi, stimați colegi. Europass poate să devină o marcă europeană când este vorba de competențe și calificări, dacă vom avea o abordare corectă. Pentru că eh, spuneam că trebuie să fie un instrument la care să se recurgă voluntar și cred că din acest punct de vedere suntem deja de acord toți. Pe 9 noiembrie, în clădirea Consiliului de la Bruxelles, am vorbit despre uh, Uh, necesitatea de a lămuri uh, ce facem. Ajungem la un acord între Consiliul, Comisie și Parlamentul European în acest domeniu. Aș vrea să mulțumesc secretariatului că a pregătit foarte bine această întâlnire, dar și echipele tehnice, atât din partea Comisiei, cât și uh, din partea Consiliului sunt dornice să progresăm. Există un spirit de echipă Uh, care nu se întâlnește în toate țările, inclusiv în țara mea uh, nu prea există un asemenea spirit de echipă. Oricum s-a implicat și serviciul juridic, este uh, nevoie de definiții foarte exacte și din acest punct de vedere lucrurile au funcționat bine. Pot să anunț membrii comisiei noastre că există un element comun Comisia EMPL împreună cu Comisia pentru Cultură, unde domnul Marinov este raportor, am colaborat și avem 72 de puncte în legătură cu care am reușit să cădem de acord. Deci am reușit să facem progrese. Există unele probleme în legătură cu subiectul skills intelligence. Aici există unele diferențe și chiar cea la patra întâlnire a raportorilor din umbră pe 14 noiembrie la Strasbourg este nevoie de prelungirea discuțiilor pentru că încă nu am reușit să cădem de acord. Dar există dorința de a ajunge la o soluție de compromis și cred că dacă vom depăși uh, și această piedică, atunci vom putea spune că împreună am progresat. Atmosfera a fost foarte bună, putem confirma acest lucru și doamna președinte a fost de față la întâlnirea de la Strasburg și cred că acest lucru este foarte important. Suntem deschiși unii față de uh, ceilalți. Deci vom avea pe 7, pe, uh, 7 decembrie uh, o întâlnire tripartită. Premergătoare va fi o nouă întâlnire a raportorilor din umbră din uh, Parlamentul European suntem pe calea cea bună și dacă vom ajunge la un acord cu Consiliul și Comisia, vom avea o uh, frumoasă uh, marcă europeană prin acest Europass. Deci eh, se pare că există disponibilitatea de a ajunge la un compromis și mă bucur că pot să vă furnizez această informație. Mulțumesc, domnule Mann. Mai dorește cineva să intervină în legătură cu subiectul Europass, cu discuția pe marginea acestui subiect? Lucrurile continuă pozitiv, chiar dacă nu toți uh, suntem implicați direct. În calitate de raportoare din umbră, pot să spun că, așa cum spuneți dumneavoastră, domnule Man, se discută uh, problema uh, inteligența competențelor și, și câteodată există probleme legate de formulări, dacă formulările pot să trezească speranțe care după aceea nu pot fi onorate. Dar cred că vom putea rezolva această problemă. Facem eforturi pentru a ajunge în într-o situație în care să ne exprimăm uh, poziție comună în legătură cu modul în care urmează să procedăm. Și uh, pe 7 decembrie, la întâlnirea tripartită, cred că va fi posibil să rezolvăm și această chestiune. Dacă nu mai este nimeni care dorește să intervină pe acest subiect, competențele, după cum știm cu toții, vor fi deosebit de importante în anii ce vin, poate uh, mai importante decât au fost până acum. Dacă este prezent cineva de la Direcția Generală uh, Employment, doamna Crab, doriți să interveniți? Alison Crab from the Skills and Mulțumesc, doamnă președinte. Bună dimineața tuturor. Sunt uh, Alice Crab de la Unitatea pentru Competențe Digi Employment. Aș vrea să mă refer la cele spuse de domnul Man în această dimineață. Într-adevăr, și noi considerăm că s-au făcut progrese și că discuțiile s-au desfășurat într-o atmosferă foarte bună. Comisia s-a implicat într-o muncă de pregătire care a fost coordonată de echipe tehnice. Observăm că părțile interesate doresc și ele să se meargă mai departe, să se treacă de la domeniul uh, academic uh, către piața muncii, care dorește o versiune modernizată a Europasului. Așa cum a spus și domnul Man în această dimineață, discuțiile merg în direcția potrivită și se mișcă foarte repede înspre obiectivul uh, stabilit. Propunerea se află deja pe masa Consiliului uh, de ceva vreme, așa că înțelegem că părțile interesate doresc să vadă cât de curând un serviciu îmbunătățit și disponibil, atât în ceea ce privește opțiunile pe piața muncii, cât și cele în materie de studiu. Dar cred că suntem, în direcția, suntem pe direcția bună și sper că vom putea ajunge la un acord în următoarele săptămâni sau câteva luni. O ultimă intervenție din partea domnului Man. Mulțumesc foarte mult. Într-adevăr, am uh, făcut fiecare paș de apropiere unii de ceilalți, ceea ce este foarte pozitiv. Deci eu cred că până la urmă vom ajunge la o uh, ofertă interesantă pentru toți cei care doresc să trăiască Europa și într-un alt climat, cu mult mai multă mobilitate. Acum avem două minute la dispoziție pentru a găsi cartelele de vot, după care începem votul.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 Okay, you have all put your voting cards into the machine. Bine. Ați introdus cu toții cartelele de vot uh, în aparat? Dacă da, atunci vom începe cu primul aviz. Fondul uh, privind uh, ajustarea la globalizare e vorba de mm, o mobilizare pentru sectorul retail-ului din Finlanda. Deschid votul. Have I put? Yeah. Votul este închis. And it's carried by... Se adoptă cu 30 de voturi pentru. Al doilea punct, um, cu privire la Fondul European de Ajustare la Globalizare, este pentru Atica, Grecia. Un vot cu apel nominal. Votul este deschis. And the vote is now... Votul este închis.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 Cred că am votat prea târziu, voiam să votez pentru, dar oricum uh, nu ar fi, uh, acum nu, nu mai face nicio diferență. Tot timpul contează dacă votați. Trecem acum la omnibus. La prevederile privind uh, SF pentru, împotrivă, trebuie să fie un vot electronic. Votul este deschis cu privire la dispozițiile legate de privire la ESF. Votul este deschis, votul este închis. Se adoptă cu 28 de voturi pentru. Acum, dispoziție privind EGF și IASI. Nu Domnule Evontul, aveți vreo problemă? Nu, no, nu aveți. Prevedere. Can someone help Mr. Fontulis? Or you can change the seat, perhaps? Puteți să-l ajutați uh, pe domnul Fontulis? Poate puteți să vă schimbați locul eventual. A, funcționează acum aparatul dumneavoastră? Trebuie să reluăm voturile pe Omnibus. Omnibus privind uh, ESF. Deci, repetăm uh, votul pe Omnibus ESF. Deschid votul. Votul este închis. Adoptat cu 32 de voturi pentru. Take another machine. It's too late. She was too late. Trecem la următorul uh, vot, um, tot pe omnibus, pentru. E un vot cu apel nominal. Votul este deschis. E vorba de votul uh, pe tabelul cu patru coloane. Votul este deschis, votul este închis. Avem și un rezultat? Da, 32 de voturi pentru, 2 împotrivă și 6 abțineri. Trecem acum la raportul doamnei Gentiles. This one we have okay. We'll give late arrivals a couple of minutes, only a few because we have already started. Mai așteptăm uh, câteva uh, minute. Vă rog să luați loc, să introduceți cartela de vot în aparat, pentru că deja am început voturile. We start the voting now. Votăm uh, acum pe raportul doamnei Lopez uh, Paloma Bermejo. Votul este deschis. Cine este pentru acest raport. Înțelegeți că dacă votați pentru, de fapt respingeți acest raport. De fapt, dacă votați pentru, respingeți raportul. Pentru că dacă este adoptat, toate celelalte amendamente devin caduce pentru, împotrivă, Îmi cer scuze. Pe ce raport votăm exact? Cred că lumea nu prea a înțeles. Votăm pe testul de proporționalitate înainte de adoptarea noi reglementări privind profesiile. Știu că nu este sala ideală pentru o sesiune de vot, dar e sala pe care am primit-o. Deci ați votat pe proiectul de aviz privind testul de proporționalitate înainte de regulamentul privind profesiile. E vorba de raportul doamnei Lopez Bermejo. Am votat prima parte, atunci vom, vom continua cu voturile. Practic nu respingem întreaga propunere, așa că trecem la amendamentul 1, care a fost retras. Amendamentul 2, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 1, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul A, pentru, Haideți să verificăm compromisul 1. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. Compromisul A pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 89 pentru, împotrivă. Îmi cer scuze, spune doamna președinte, acesta devine caduc. Trecem la amendamentul 95 pentru, împotrivă, abținere se adoptă. Amendamentul 96 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 97 pentru, Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 99 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Haideți să verificăm amendamentul 99. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă cu 25 de voturi pentru. Amendamentul 101 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Haideți să verificăm compromisul 2. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă cu 24 de voturi pentru. Amendamentul 104 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 105 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 111 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Verificăm amendamentul 111. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 112 pentru, împotrivă, abțineri. Aș zice că e respins, dar haideți să verificăm și 112. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge cu 31 de voturi. Amendamentul 113 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 114 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 115 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul pe 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm compromisul 3. Votul este deschis. Votul este închis. Respins cu 33 de voturi. Compromisul B. Pentru, împotrivă, abțineri, verificăm compromisul B. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă cu 34 de voturi. Amendamentul 107 pentru, împotrivă, abțineri, Aș zice că se adoptă, dar haideți să verificăm 107. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă cu 24 de voturi pentru. Compromisul 4 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 5 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm compromisul 5. Votul este deschis. Compromisul 5. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă cu 25 de voturi. ...138 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 139 pentru, împotrivă, abțineri, aș zice că a fost respins, dar haideți să verificăm 139, votul este deschis. Votul este închis. Respins cu 34 de voturi împotrivă. Amendamentul 140 pentru, împotrivă, abțineri respins, 141 pentru, împotrivă, abțineri respins. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 146 pentru, Împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 147 pentru. Împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 148 pentru. Împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Verificăm compromisul 7. Votul este deschis, votul este închis. Se adoptă cu 24 de voturi pentru. Compromisul D. Nu, ce scuze, spune domnul președinte. Amendamentul 158 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 159 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm amendamentul 159, votul este deschis. Votul este închis. 160 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm amendamentul 160. Votul este deschis. Votul este închis. Se, se adoptă cu 22 de voturi pentru. Amendamentul 161 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 162 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm amendamentul 162, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă cu 26 de voturi pentru. Compromisul E pentru, împotrivă, abțineri, respins. Verificăm compromisul E. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă cu 36 de voturi pentru. Compromisul 8. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cel puțin așa cred, dar haideți să verificăm compromisul 8, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă cu 25 de voturi pentru. Trecem la compromisul 9, pagina 8. Pentru, împotriva, abținere, se adoptă. Trecem la amendamentul 187 și amendamentul 188. Le votăm împreună, pentru că sunt identice. Pentru, împotrivă, abțineri, se resping. Amendamentul 189 pentru, împotrivă, abțineri, Respins. Amendamentul 190. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Uh, Ad se adoptă, îmi cer scuze. Verificăm totuși 190. Votul este deschis. Votul este închis. Același rezultat, uh, practic 23 de voturi pentru, 23 împotrivă. 196 împreună cu 198 pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm uh, și uh, aceste amendamente. 196 împreună cu 198. Votul este deschis. Votul este închis respinse cu 33 de voturi împotrivă. Trecem la amendamentul 200. 200 și 201. Pentru, împotrivă, abțineri, trebuie să verificăm. Votul este deschis. Votul este închis. se resping cu 32 de voturi împotriva. Amendamentul 202 and... Amendamentul 202 și 204 identice. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 203 a fost retras. 206 și 207 sunt identice pentru. Împotrivă. Verificăm. 206 și 207. S-a deschis votul. And the vote is now closed. S-a închis votul. Se resping. 32 de voturi împotrivă. Ar fi bine dacă ați putea să ridicați mâinile mai vizibil, pentru că e foarte greu de văzut, mai ales în această sală. Amendamentul 233 pentru împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 205 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 209 și 210 împreună pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 211 e retras. 212 pentru. Împotriva. Abțineri se respinge. Amendamentul 213 pentru. Împotriva. Abțineri se respinge. Amendamentul 192 pentru. Împotriva abțineri se respinge. 214 și 216 împreună pentru, împotrivă, abțineri, se adopta. 215. A, vreți să verificăm 214 și 216 împreună. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă cu 25 de voturi pentru. Acum 215 e retras. 200 22 care de asemenea e caduc. Amendment 222, those in favor. 222. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. 224. Uh, 224 uh, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 225 pentru. Now it does not fall. Uh, those in favor? Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Eu aș spune că se respinge 225. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm compromisul 10, s-a deschis votul. And the vote is now closed. S-a închis votul. Se adoptă cu 27 de voturi pentru. 232 pentru împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Verificăm compromisul 11. S-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge cu 32 de voturi împotriva. To take them all one by one. Uh, amendment to... Apoi, amendamentul 234, 235 și 237 împreună. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm. S-a deschis votul.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 Trecem direct la compromisul F pentru împotriva abțineri se adoptă. Vreți să verificăm compromisul F? S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă cu 27 de voturi pentru. Trecem la următoarea pagină. Compromisul 13 pentru împotrivă. Verificăm. Verificăm compromisul 13. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se respinge cu 33 de voturi împotrivă. ceea ce înseamnă că va trebui să votăm următoarele amendamente 1 câte 1. 248 pentru, împotriva, abține, se respinge. Amendamentul 249 pentru, împotriva, abține, se respinge. Compromisul 14 Vreți să verificăm? 249? Dar să știți că e caduc. Pentru că am votat deja 248 și a fost respins. So this was minus and it's, it's, it's yeah. It has fallen amendment 249. Compromise Yeah. Deci 249 de fapt nu trebuia votate caduc. 40, deci, noi am respins amendamentul 248. Asta înseamnă că 249 e caduc. We proceed to compromise 14. Trecem la compromisul 14 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Verificăm compromisul 14. S-a deschis votul. And the vote is Uh, S-a închis votul și se respinge cu 36 de voturi împotrivă. <coughs> Amendment 253. 253 pentru. Împotriva abțineri se respinge. Compromisul 15 pentru. Împotriva Abțineri. Trebuie să verificăm. Compromisul 15. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se respinge cu 35 de voturi împotriva. Compromisul 16 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că trebuie să verificăm compromisul 16. S-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge cu 31 de voturi împotrivă. Compromisul 17 pentru, împotrivă, obțineri. Eu aș spune că se adoptă. Nu? Atunci haideți să verificăm. Compromisul 17. S-a deschis votul. Oh, sorry. Eh, it's eh, rejected. Da, și se respinge cu 36 de voturi împotriva. Îmi cer scuze, spune doamna președinte. Compromisul 18. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Ah. <laughs> It's impossible to see in this room when you're spread out. Da, sunteți așa de răspândiți în sală, imposibil de verificat. Verificăm acum atunci. Compromisul 18. We close the vote. S-a închis votul. Și același rezultat. Se respinge cu 36 de voturi împotrivă. Acum să vedem cum mă descurc la compromisul 19. Cine este pentru? Împotrivă. Și se respinge. Mulțumesc. Compromisul 20 pentru. Împotriva. Abțineri se respinge. Compromisul 21 pentru. Împotriva abține, se respinge. Doamnă președinte, o întrebare. Atunci când s-a respins o propunere de compromis, atunci toate amendamentele care au stat la baza acelui compromis trebuie supuse la vot. Dar dumneavoastră nu ați făcut acest lucru. În momentul în care se respinge un compromis, trebuie să supunem la vot fiecare amendament în parte. Deci compromisul 18 Motivul pentru care nu facem acest lucru este pentru că sunt identice. Yeah. So, in this case... Eh, deci, în acest caz, nu trebuie votate. For amendment. two, seventy-six. But we shall vote on amendment 276. Dar o să trebuiască să votăm amendamentul 276. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Aș spune că se adoptă. Compromise 22, those in favor. Compromisul 22, pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Check compromise 22. Verificăm compromisul 22. Și s-a închis votul și se respinge cu 37 de voturi împotrivă. Amendamentul 280 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm, 280. And the vote is now closed. S-a închis votul acum se respinge cu 25 de voturi împotrivă. 281 nu-l votăm, 282 acum pentru. Împotrivă. Abțineri. Și verificăm amendamentul 282. So the vote is open and the vote is now... S-a deschis votul, s-a închis votul și se respinge cu 25 de voturi împotrivă. 283 pentru, împotrivă, verificăm, 283, s-a închis votul, același rezultat. Then we go to compromise, uh, no, Amendment 284, those in favor. 291 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 285 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 286 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 12 pentru, Uh, we don't want uh, vote on this, we vote on amendment 200. Deci nu-l votăm pe acesta, ci votăm 242 pentru. Deci cei care sunt pentru, Those against. împotrivă, abțineri, se adoptă. 242. Verificăm 242. And the vote is now closed. S-a închis votul. Se respinge cu, 20, cu două voturi diferență. 243. Îl votăm? 243. Pentru. Împotriva. Abțineri se respinge. 244 nu se votează, 287 acum pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Verificăm 287. S-a deschis votul. And the vote is now closed on 200. S-a închis votul la 287 și se respinge cu un vot diferență. Compromisul 23, cine este pentru, împotriva, abțineri, verificăm. Compromisul 23. S-a deschis votul la compromisul 23. And the vote is now closed on compromise. S-a închis votul la compromisul 23 și se respinge cu un vot diferență. Compromisul H pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Verificăm. Com verificăm compromisul H. S-a deschis votul, s-a închis votul și se adoptă cu 26 de voturi pentru. Amendment 296. Amendamentul 296 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 298 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm 298. S-a deschis votul la 298. And Uh, the vote is now closed. S-a închis votul la 298 și se respinge cu trei voturi diferență. 297 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 299 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 300 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 302 pentru. Împotrivă. Verificăm. 302. Vote is open. S-a deschis votul. S-a închis votul. și se respinge 28 de voturi împotrivă. Acum, 301 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 303 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 304 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm, 304 S-a deschis votul. And, uh, the vote is now closed. S-a închis votul. Se respinge cu 25 de voturi împotrivă. 305 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 306 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm 306. Să deschis votul. S-a închis votul. La egalitate. Se respinge. 307 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 308 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Și iată că ajungem la considerente. Uh, three. Amendamentul 3. Considerentul 1, amendamentul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 4 pentru. Împotrivă abțineri se respinge. Amendamentul 5 pentru, potrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 7 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm amendamentul 8. S-a deschis votul și acum s-a închis votul. Se respinge cu 26 de voturi împotrivă. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm amendamentul 9. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă cu 30 de voturi pentru. Compromisul 24 pentru, împotrivă. Să o luăm de la început. Cine este pentru? 24. Împotrivă. Se respinge. Verificăm. 24. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 28 de voturi pentru. Amendamentul 15. Pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se respinge. 19 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 17. Caduc 20 pentru împotrivă abțineri se respinge. Considerentul 8 pentru împotrivă abțineri se respinge. Amendamentul 22 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul I pentru, împotrivă. Verificăm, verificăm, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 37 de voturi pentru. 26 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Verificăm compromisul 26. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 27 de voturi pentru. Amendamentul 27. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 32 pentru, împotrivă, verificăm, amendamentul 32 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge cu 36 de voturi. 33 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 34 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 35. Trebuie să-l supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 27 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul K pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 28. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Verificăm compromisul 28. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se respinge. Diferență de patru voturi. Compromisul L. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, cred că se adoptă. Amendamentul 48. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 47. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 49. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 50 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm amendamentul 50. S-a deschis votul și s-a închis votul. Se respinge. 27 de voturi împotriva. Cincizeci Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 52 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 53 pentru,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 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 60 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, compromisul 29 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Verificăm compromisul 29. S-a deschis votul. S-a închis votul. A, este un vot în plus din partea grupului PPE. Acum e bine. Și se respinge 27 de voturi împotrivă. Compromisul M pentru Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 68 pentru. Împotrivă. Verificăm. 68 s-a deschis votul. Și s-a închis votul. Și se adoptă cu o diferență de 4 voturi. 69 caduc. 71 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 74 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm amendamentul 74. să deschis votul. S-a închis votul și se respinge cu 27 de voturi împotrivă. 72 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 73 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 75 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 30 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Verificăm compromisul 30. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge cu diferență de patru voturi. Compromisul N pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Verificăm compromisul N. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 39 de voturi. 84. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 85 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 86 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 87 pentru, împotrivă, verificăm 87. S-a deschis votul și s-a închis votul. Amendamentul 87, 26 de voturi pentru, se adoptă. 88 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și acum proiectul de aviz astfel amendat. S-a deschis votul. S-a deschis votul. Și acum s-a închis votul. Și se respinge. În final a fost respins, dar noi mulțumim raportoarei pentru activitatea desfășurată. Is this uh, where are we? This is called the regulation on the e-services card. Can I get rid of this? Uh... Okay, friends, uh, we will proceed. Dragi prieteni, vom continua cu un subiect foarte important pe ordinea de zi. Este vorba de e-card. Cine nu dorește să participe la această dezbatere, poate să plece. Toți ceilalți vom trece la dezbaterea privind e-card. Yeah, good. I didn't see. We'll wait 30 seconds. Așteptăm încă 30 de secunde și după aceea voi da cuvântul raportorului. cei care doresc să părăsească sala să nu participe la dezbaterea privind cardul electronic sunt rugați să părăsească sala. Bun. Punctul 8 pe ordinea de zi, regulamentul Parlamentului European și Consiliului introducând servicii europene pentru cardul electronic și facilitățile administrative adiacente. Doamna Harkin are cuvântul, raportoarea noastră. Yeah. Uh, first of Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să mulțumesc colegilor care au înaintat amendamente. Avem 104 amendamente în total și cred că Există două abordări diferite vis-a-vis de această propunere. Colegii din partea socialiștilor și din partea GUE propun uh, să respingem propunerea comisiei știu că aceasta este și abordarea din alte comisii, pentru că sunt raportor din umbră pe același dosar. Alți colegi, ca și mine, au considerat că, deși există câteva îndoieli legate de acest, această propunere, ar putea totuși fi îmbunătățită, astfel încât să beneficieze de sprijinul colegilor. Cei care resping propunerea consideră că, deși aceasta are rolul de a îmbunătăți furnizarea de servicii transfrontaliere, nu are legătură cu uh, libera circulație și uh, nu impune suficiente măsuri de control asupra companiilor care furnizează servicii transfrontaliere. Ei consideră că ar trebui să existe o monitorizare mai accentuată și măsuri de control mai bune, astfel încât aceste companii să se supună normelor din țara gazdă. Practic, se poate rezuma acest motiv în felul următor. Deocamdată sistemul nu funcționează bine și această propunere nu ar face decât să agraveze deja problemele, sistem, problemele deja existente în sistem. Alți colegi, împreună cu mine, consideră că deși această propunere este destul de limitată, și uh, are câteva dezavantaje, merită să fie discutată, mai ales în lumina amendamentelor propuse, astfel încât să vedem dacă putem găsi totuși uh, un compromis și uh, dacă nu putem totuși să venim cu o propunere care să îmbunătățească situația, mai ales ca răspuns la multe aspecte uh, sublinate de opinia publică. Intervenția mea va fi scurtă pentru că vreau doar să subliniez diferitele abordări cu privire la această propunere. Câteva aspecte principale. Cred că majoritatea colegilor au propus ca domeniul construcțiilor să fie exclus de la această, din această propunere și cred că toată lumea este de acord. Da, mai sunt uh, nuanțe, desigur, dar nu cred că va fi dificil să ajungem la un compromis. Asigurările. Acest aspect este un pic mai complicat. Unii colegi doresc să scoatem asigurările din propunere, alți colegi doresc um, să se scoată numai aspectele cu caracter obligatoriu pentru asigurări din această propunere însă să rămână informarea ca dispoziție obligatorie. Eu sper că vom uh, putea totuși să găsim un compromis și în ceea ce privește dispozițiile legate de asigurări. Foarte multe amendamente au fost transmise în ideea de a consolida rolul statului gazdă și uh, de a garanta o verificare și o autentificare corespunzătoare a informațiilor. Ideea este că nu vom uh, încerca să rectificăm greșelile după ce acestea au fost comise. Vrem să avem un sistem solid și să începem uh, să avem un bun punct de plecare Deci uh, vrem să ne asigurăm că informațiile furnizate sunt uh, precise. De asemenea, s-au făcut câteva propuneri pentru extinderea competențelor uh, punctelor naționale de contact. Cred că și despre asta mai putem vorbi. S-au făcut foarte multe propuneri cu privire la monitorizarea cardului electronic și Uh, cu privire la o flexibilitate mai mare a termenelor limită. Eu cred că calendarul propus de comisie era mult prea strâns și foarte mulți colegi sunt de acord cu mine. Doresc și ei uh, ca aceste termene limită să fie extinse. Aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră cu privire la aprobarea tacită. S-au făcut câteva propuneri și cu privire la limbă de natură lingvistică, pe care desigur le pot sprijini, și de asemenea s-au făcut și câteva sugestii cu privire la limitarea competențelor comisiei în materie de acte de punere în aplicare. E clar uh, din propunerea inițială a Comisiei că nu se poate accepta acest număr de acte de punere în aplicare pe care îl uh, propune Comisia, pentru că um, deocamdată e foarte multă incertitudine. Sper că putem uh, lucra împreună pentru a găsi totuși câteva metode de a îmbunătăți această propunere. Cel puțin acesta este abordarea mea față de acest dosar. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă Harkin. Dau acum cuvântul domnului Koch. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Stimate colegi, stimați colegi, înainte de toate, mulțumesc foarte mult raportoarei. Aș dori să am o intervenție foarte scurtă. Avem 104 amendamente în legătură cu această propunere de regulament privind introducerea unei, uh, unei cart electronic european 43 au fost înaintate din partea PPE. Asta demonstrează că noi, cei de la PPE, avem o atitudine critică față de acest text, dar oricum am decis ca acestui card european pentru servicii să-i acordăm o șansă și să îmbunătățim propunerea. Există două motive esențiale. Ne dorim o promovare a digitalizării și, pe de altă parte, dorim să reducem birocrația. Acest card electronic al serviciilor acordă o șansă în acest sens. Deci mă aștept cu interes propunerile de compromis ale raportoarei și întâlnirea cu raportorii din umbră care este programată pentru săptămâna viitoare. Mulțumesc! Thank you. I'll give the floor to... Mulțumim! Doamna Ungheriu are acum cuvântul. Mulțumesc! Mă bazez pe documentul redactat de raportorul din umbră din partea SND. Cinci motive pentru care Comisia EMPLE ar trebui să respingă această propunere pentru cardul electronic. 1. Propunerea introduce principiul țării de origine pe ușa din dos pentru că responsabilitățile, datoriile și oportunitățile țării gazdă sunt transferate către țara de origine, iar controlele și instrumentele de punere în aplicare a, ale statului uh, gazdă nu sunt uh, adecvate și nu asigură o protecție suficientă a consumatorului și condiții bune de lucru. 2. Cardul uh, electronic pentru servicii va face mai ușor pentru anumite companii să eludeze standardele sociale și legate de piața muncii în activitățile transfrontaliere. cetățenii au uh, posibilitatea de a se prezenta drept uh, liberi profesioniști sau independenți, chiar dacă lucrează de fapt prin intermediul unui astfel de card pentru o companie care e detașată în altă țară. De asemenea, acest card uh, va um, promova și așa numitul forum shopping și munca la negru. Propunerea privind cardul electronic nici nu um, face referire la suficiente măsuri de control în țara gazdă, lucru care ar putea afecta investigațiile făcute de inspectorii uh, în, uh, pentru viața muncii. De asemenea, acest lucru ar duce și la o mai mare incertitudine uh, socială pentru lucrătorii detașați. Ar crea noi modalități de, a, de eludare a legii care, practic, contravin propunerii Parlamentului în ceea ce privește lucrătorii detașați. Și apoi, această propunere legislativă nu aduce o valoare suplimentară, ba din contră, companiile și angajații acestora ar putea fi afectați din cauza concurenței neloiale. Tocmai de aceea, raportorul nostru din umbră solicită respingerea propunerii comisiei și aș dori să mai adaug ceva și din partea mea, în nume personal. Dacă și comisia admite uh, public că această propunere este defectuoasă, atunci haideți să ajutăm Comisia trimițând doi propunerea înapoi, ca să aibă timp să o regândească, să o reconfigureze și să revină cu o propunere mai bună pentru cardul de servicii, cardul electronic. Mulțumesc, doamna Trevisus. Mulțumesc, doamna președintă. Mulțumesc și raportoarei pentru că ați spus deja că uh, acest uh, card european al serviciilor creează multe controverse. Comisia uh, crede că în felul acesta pot fi facilitate accesul, accesul la servicii pe piața internă dar uh, trebuie să existe și uh, există deja un uh, sistem de recunoaștere a profesiilor. În Germania există o descentralizare în ce privește recunoașterea profesiilor. Deci există parteneri care pot fi abordați din acest punct de vedere. Sistemul funcționează deja bine, nu trebuie o dublare prin acest card electronic. Și cred că modelul subsidiar din Germania ar fi afectat prin introducerea acestui card electronic. Ar trebui modificate structural niște sisteme. Deci nu cred că ar fi eficientă introducerea acestui card electronic. După aceea, pe plan european, ar trebui să fie uh, impusă până la urmă egalitatea calificărilor profesionale din uh, statele europene. Dar eu nu cred că trebuie să impunem uh, o asemenea egalizare, pentru că trebuie să continue să existe o competiție. Și după aceea, acordurile europene, de fapt, introduc interzic o asemenea armonizare obligatorie. Ă, după aceea, ă, dacă ă, se va recunoaște egalitatea calificărilor, ar trebui să apară probleme, inclusiv în ce privește tipurile de asigurare a profesiilor de fapt, prin uh, diferențe calitative ale diplomelor um, uh, există și diferențe în ce privește uh, primele de asigurare. Eu cred că um, acest lucru um, nu trebuie schimbat dacă ne dorim până la urmă condiții pe piață, trebuie să fie respectate și sistemele de asigurare. Deci eu eh, cred că soluțiile propuse nu sunt proporționale, încalcă principiul subsidiarității, încalcă principiul țării ehm, de eh, destinație și multe alte eh, sisteme. Unele reglementări sunt absurde conform propunerilor din acest document. Eu ajung la concluzia că trebuie respins. Thank you. Rina Ron. Mulțumesc. Mulțumesc. În primul rând, aș dori să mulțumesc uh, doamnei raportor pentru această prezentare. Cred că ați ținut cont de toate aspectele pe care le-am subliniat în amendamentele noastre. Eu sunt de acord cu motivele prezentate de SND pentru respingerea acestei propuneri și nu vreau să le reiau. Pur și simplu sunt uh, perfect de acord cu acestea. Și noi considerăm uh, că foarte multe persoane se confruntă cu problema dumpingului social, că multe companii pur și simplu se folosesc de piața unică pentru a ai, trimite pe oameni în toate părțile și nu vrem ca aceste companii să poată profita în continuare de această situație. Practic, țara gazdă trebuie să poată efectua controlele necesare și pe, trebuie să se asigure că se respectă condițiile potrivite de muncă. Până la urmă ne întrebăm cine are control asupra acestor condiții de lucru. Cred că e foarte clar că trebuie să respingem întreaga propunere și că nu există niciun motiv motiv uh, suficient de puternic să ne convingă că putem uh, face sau că ar trebui să, uh, să acceptăm această propunere care nu este decât o cârpeală. Deci, haideți, într-adevăr, să scoatem afară domeniul construcțiilor, să dăm posibilitatea țărilor gazdă să efectueze controle, să eliminăm posibilitatea din partea Comisiei de a se ocupa de actele de punere în aplicare. Haideți să recunoaștem faptul că sistemul nu funcționează, asta ne spun și sindicatele, nu există suficiente informații sau cele care există nu sunt actualizate. Deci nu știu dacă putem să ne bazăm în propunerea noastră pe sistemul uh, privind uh, informarea pieței interne, pe IMI. Dar sunt convins că discuțiile vor continua foarte bine uh, dacă mergem pe mâna doamnei raportor. Mulțumesc, doamna Zanoca, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Ideea din spatele propunerii comisiei, după părerea noastră, este una rezonabilă. Trebuie să ușurăm, să, să sprijinim uh, IMM-urile în Uniunea Europeană. Dar propunerea Comisiei are de asemenea câteva limitări. Întrebarea este următoarea, să o respingem pe de-a întregul sau să încercăm să o îmbunătățim? Noi am prefera să rugăm Comisia să rescrie această propunere și să o retransmită. Noi așa vom vota. Deci uh, îi vom sprijini pe socialiști și pe GUE cu privire la această propunere. Însă vom înainta în continuare amendamente. Deci uh, vom înainta amendamente, totuși pentru a încerca să uh, subliniem Subliniem aceste neajunsuri. În primul rând, acest card nu poate să aibă o valabilitate nelimitată. Trebuie să aibă și o, un, un termen de expirare. Apoi, trebuie să se elaboreze și câteva mecanisme de verificare a informațiilor furnizate, mecanisme de protecție a uh, consumatorilor și a utilizatorilor acestor servicii în țara gazdă. Acestea nu sunt suficient de bine descrise în propunere. Deci și acestea trebuie detaliate. De asemenea, trebuie introdusă și asigurare obligatorie. Mai sunt și alte neajunsuri uh, în această propunere, pe care, desigur, uh, le vom sublinia în amendamentele noastre. Da, situația este destul de complicată, dar asta e. Mulțumim! Din partea EFTD avem pe cineva? Nu, nu văd pe nimeni. Asta înseamnă că dau uh, cuvântul domnului Mat. Martin. Mulțumesc, doamnă președinte. Să încercăm să simplificăm uh, această complexitate administrativă prin introducerea cazului european uh, electronic pentru servicii este o idee bună, poate părea o idee bună. Din păcate, cu riscul de a mă repeta, trebuie să vă spun că acest proiect are ca obiectiv clar dezvoltarea pieței unice și lupta împotriva barierelor uh, în calea tranzacțiilor transfrontaliere. Acest text limitează competența statelor suverane în, în acest domeniu. Mai mult de atât, se uh, Uh, creează acest fenomen de falși uh, lucrători independenți și falsa detașare a lucrătorilor. Considerăm de asemenea că textul nu va face decât să agraveze da- dumpingul social și uh, foarte mulți lucrători străini nu vor trebui să inițieze anumite demersuri, să completeze declarații administrative, cel puțin în cazul nostru. Doamna Harkin, doamna raportor, Um, o felicit pentru munca depusă, dar în continuare mă surprinde. Își afișează mereu scepticismul vis-a-vis -vis de această propunere și uh, continuă uh, să o apere. Deci și comisia în conferință de presă a recunoscut că acest dosar nu este bine făcut. Am avut și un aviz motivat din partea unui Parlament Național, Parlamentul uh, din Austria, dar și Parlamentul din Germania și Parlamentul francez, ne uh, pun în gardă cu privire la aplicarea acestei directive, trag un semnal de alarmă. Acest lucru nu se întâmplă în mod obișnuit, dar uh, sunt perfect de acord cu Anies de la uh, Socialdemocrați. Singura soluție este să trimitem textul înapoi Comisiei pentru ca aceasta să lucreze un pic mai bine și un pic mai mult și apoi să revină cu o propunere care să poată fi pusă în aplicare. Mulțumesc! Mulțumesc, dau cuvântul domnului Sander. Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu aș vrea să împărtășesc aceste rezerve vis-a-vis -vis de propunerea comisiei. Încă mai sunt foarte multe lucruri de făcut dacă vrem ca acest text să fie îmbunătățit. De asemenea, trebuie să vă împărtășesc uh, și o îngrijorare foarte mare din partea practicienilor, din partea uh, părților implicate, în special din Franța. Sunt foarte multe aspecte care ne pun probleme și care deja au fost menționate de mulți dintre colegii mei. Primul aspect are legătură, desigur, cu uh, această, acest principiu al aprobării tacite. Prin uh, acesta riscăm să reintroducem principiul țării de origine, iar acest lucru ne îngrijorează. Un alt aspect problematic, termenul de două săptămâni, de care ar dispune statele membre pentru a răspunde. Și asta fără să aibă la dispoziție documentele necesare. Cred că și acest aspect poate fi îmbunătățit. De asemenea, aș vrea să mă refer și la durata de valabilitate a acestui card. Până la urmă, e vorba de o valabilitate nelimitată care ne pune probleme și consider că este necesar să introducem un termen de expirare. De asemenea, ar trebui să prevedem și posibilitatea de actualizare a informațiilor și uh, uh, în legătură cu emiterea cardului. O altă problemă este că administrarea acestui card se bazează pe aspecte foarte complexe și în special pe sistemul electronic IMI, care nu pare să fie adecvat. Se pare că acest sistem uh, nu are funcționalități moderne, nu este actualizat și nici nu este accesibil tuturor. Și ultimul aspect pe care vreau să-l menționez, introducerea acestui card electronic, um, atrage după sine foarte multe probleme. aspectele dificile vor fi cele legate de colaborarea cu alte dispozitive existente, de exemplu ghișeul unic, care a fost introdus prin directiva servicii și directiva calificări, dar și cardul profesional european, rezultat al directivei privind calificările. Iată care au fost aspectele principale pe care am vrut să le menționez. Eu cred că uh, raportorii noștri au, pe raportorii noștri așteaptă o muncă foarte grea. Uh, Mulțumesc! Thank you and Madam Šojderova. Mulțumesc și acum are cuvântul doamna Šojderova. Za udělení slova, eh, kolegyně a kolegové. Mulțumesc, doamna președinte. Dragi colegi, eu sunt de părere că propunerea de directivă își dorește de fapt să vină în întâmpinarea unor cerințe care durează de multă vreme în ceea ce privește deschiderea pieței unice. Noi și Comisia Europeană vrem să eliminăm toate obstacolele în calea liberei circulații pe piața europeană în ceea ce privește serviciile. Și dezbaterea aceasta demonstrează, și nu este ultima dezbatere pe acest subiect în Comisia noastră, demonstrează faptul că statele membre uh, se tem de dumping social, de nerespectarea cerințelor din legislația țării gazdă, deci, se pare că aceasta este scopul statelor membre. Vă, nu să creeze măsuri protecționiste. Nu critic acest lucru, asta e realitatea și trebuie să fie luată în considerare. Însă trebuie să înțelegem și faptul că, de fapt, Comisia a propus un instrument care ar trebui într-adevăr să ușureze libera circulație a serviciilor. Evident că n-a fost scopul Comisiei să permită oarecare, nu știu, încălcare a legislației în vigoare în statele membre. Nu. Situația din statele membre este așa cum este. Și e clar că e foarte greu pentru Parlament să trimită înapoi directiva înspre Comisie, pentru că am dat impresia că nu vrem să înlăturăm obstacole din calea, pie- calea pieței unice. Și întrebarea pusă de doamna raportor, și anume consimțământul tacit, eu cred că e o măsură strict tehnică și la început am crezut că pune probleme, dar de fapt merge în aceeași direcție ca și directiva pe servicii dacă avem un astfel de card electronic și un astfel de regulament, acesta trebuie să respecte și directiva aferentă. Mulțumesc și câteva cuvinte din partea doamnei Harkin pentru a încheia această dezbatere. Mulțumesc și mulțumesc foarte mult, dragi colegi. Eu cred că din dezbatere reiese foarte clar care sunt pozițiile diferitelor grupuri politice. Reiese de altfel și din partea amendamentelor, spre exemplu poziția socialiștilor. Însă pentru celelalte grupuri nu eram așa de sigură. Așa că tot ceea ce pot să spun deocamdată este că vom avea o întâlnire a raportorilor din umbră, ne vom așeza la o masă, vom discuta și vom vedea în ce direcție ne vom îndrepta. De fapt, uh, raportorii din umbră sunt cei care vor trebui să hotărască direcția de urmat. Mulțumim, doamna Harkin, și votul pentru ocupare, pentru, în Comisia pentru Ocupare este prevăzut în 22-23 ianuarie anul viitor. Votul la IMCO pe 21-22 martie 2018. Nu avem o dată precisă pentru plen. Bun, și acum trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi. E vorba de directiva Parlamentului și Consiliului în ceea ce privește cadrul legal de operare pentru e-cardul european de servicii. Și încă o dată am să dau cuvântul doamnei Șoldrova, care este raportor. Mulțumesc, doamna președinte, dragi colegi. Nu vreau să repet întreaga dezbatere referitoare la abordarea generală, dar trebuie să vă amintesc faptul că acest ICAR de servicii europene are drept scop să ușureze oferirea de servicii. Cred că acesta este scopul întregii propuneri de directivă. Și plecând de la amendamentele înaintate, văd că aveți îngrijorări în ceea ce privește efectul acestea asupra uh, competențelor statelor membre gazda. Înțeleg asta serviciile, e-cardul de servicii și dorește să diminueze povara administrativă. Dar am înțeles îngrijorările dumneavoastră. Condițiile în care furnizorii de servicii eh, vor trebui să le îndeplinească în funcție de legislația din țările membre și competența acestora de a efectua controle rămâne neatinsă. Deci nu pot să fiu de acord cu amendamentele care resping această propunere. 204 amendamente au fost înaintate. Acestea sunt foarte diveri, diferite, însă propunerile cheie se concentrează pe următoarele aspecte. O Principiul consimțământului tacit care ar putea limita durata de vabilitate a cardului, salvgardarea intereselor și a competențelor țărilor uh, gazdă și extinderea uh, termenelor, reducerea efectelor teritoriale ale serviciilor și cardului aferent și competențele delegate oferite Comisiei Europene. Evident, vom organiza amendamente de compromis și vom lua în considerare toate aceste îngrijorări exprimate. Cu toate acestea, trebuie să ne dăm seama că există, totuși, anumite limite. Mulți dintre colegi își doresc să înlăture uh, procedura de consimțământ tacit sau să limiteze durata icardului de servicii. Cu toate acestea, directiva actuală pe servicii și pe piața internă ne impune anumite reguli și consimțământul tacit se aplică în procedurile de autorizare. Tocmai de aceea trebuie să menținem această procedură. În mod asemănător, în aceeași directivă se prevede faptul că autorizațiile pot fi limitate în timp doar dacă acestea sunt automat uh, reînnoite. Unii spun că nu e un sistem foarte bun și care limite, însă astfel de limite trebuie să fie combinate în momentul în care vorbim despre clauza de reînnoire automat. Și aș dori să vă invit să ne mai gândim și la altă alternativă pentru a putea aborda această propunere, având în vedere că industria din construcții se opune foarte mult unei astfel de ICAR de servicii și atunci ne-am putea gândi să limităm sfera de acoperire a directivei la anumite tipuri de uh, întreprinderi și servicii. Trebuie să nu uităm faptul că ICAR-ul de servicii este totuși un instrument pe bază voluntară și ca atare și ca atare trebuie să fie suficient de atrăgător pentru a putea fi utilizat pe piața statelor membre. Trebuie să fie mai simplu, mai rapid, mai sigur din punct de vedere juridic și să vină cu garanția că aplicarea sa va fi hotărât, va fi decizia, va fi luată la timpul potrivit. Deci trebuie să nu pierdem în vedere acest lucru când discutăm diferitele amendamente de compromis și succesul și felul în care va funcționa acest ICAR ne va permite ulterior să îl extindem eventual și la, serviciul, la domeniul servici, um, construcțiilor. Da, știu că se poate face un amendament de compromis pentru a se restrânge acum sfera de acoperire. Și făcând astfel, am risca ca întreaga propunere și întregul sau potențial să fie pus semnul întrebării. Evident că va fi o misiune foarte grea să găsim un punct de vedere comun, însă măcar trebuie să încercăm să ajungem la acel punct de vedere comun. Și aștept cu mare nerăbdare aceste dezbateri și așteptăm o bună cooperare și cu Comisia. Thank you, Madam Mulțumim, doamna Șoidrova. Și acum dau cuvântul doamnei Anghelie din partea Socialiștilor și Democraților. Vă rog. Mulțumesc, doamna președinte. Chestia e că n-ar fi multe de adăugat comparativ cu ceea ce am spus la punctul precedent de pe ordinea de zi. Asta se aplică și aici. Um, uh, I don't need more speaking time. Nu cred că mai e nevoie să intervin prea mult. Mulțumesc, doamna președinte. Thank you. Mulțumesc. Doamna Trebesius, vă rog, aveți cuvântul. Da, și doamna Iungherius a spus foarte corect că tocmai am vorbit despre rostul uh, acestei propuneri. Raportoarea a mai introdus în discuție câteva propuneri, dar nu cred că schimbă esențial situația de principiu pentru că oricum am crea o structură care dublează ceea ce există deja, care ar impune în țara mea o abordare mai centralizată, ceea ce noi nu ne dorim. Deci eu cred că ar trebui să fim consecvenți și să respingem ambele rapoarte, pentru că soluția de compromis nu cred că va fi de data aceasta o soluție fericită. Mulțumesc! Doamna Harkin. Thank you. Well, I too... Mulțumesc. Nici eu nu am multe de adăugat. Și așa cum a spus și doamna raportor, intenția este să ușurăm oferirea de servicii. Acum să vedem dacă putem să realizăm acest potențial. Asta e întrebarea principală cu care ne confruntăm. Și noi, ca și comisie parlamentară, trebuie să modificăm propunerea, pentru că, da, suntem de convinși că vine cu o plus valoare la nivel european. Și poate contribui la rezolvarea anumitor probleme, așa cum au fost evocate de colega Ungherius, uh, falși independenți și așa mai departe. Poate că Bun, propunerea ca atare e prost concepută, e foarte slabă, nu putem să o îmbunătățim la nesfârșit. Dar asta o să discutăm la ședința raportorilor din umbră. Și poate că până la urma urmei vom ajunge într-o situație în care oamenii vor spune că da, bun, există oarecare protecționism. Dar dacă acum sistemul nu funcționează eficient, dacă observăm că există fraudă, dacă propunerea pe care o avem acum nu vine în întâmpinarea acestor provocări, păi atunci ne putem pune întrebări serioase în ceea ce privește întreaga propunere. Știu că mai mulți colegi s-au referit la asta. Sistemul IMI. Eu nu sunt expertă pe sistemul IMI, dar știu că există îngrijorări și anume că acest ICART nu o să fie suficient de solid în așa fel încât latura socială să funcționeze corect. Și după părerea mea, ă, dacă reușim să rezolvăm asta, ar fi deja un motiv suficient pentru a sprijini acest ICART. În orice caz, aștept cu nerăbdare o cooperare împreună cu toți colegii. Thank you. Mulțumesc. Doamna Cari. Først og fremmest er jeg jo enig med de tidligere tal. Mulțumesc, doamna președinte. Sunt de acord cu colegii care au luat cuvântul înaintea mea. Am spus deja de ce credem că e o idee proastă și de ce trebuie să respingem propunerea comisiei. Și aș mai avea un comentariu față de introducerea făcută de doamna raportor. Eu cred că este important să nu uităm că e un sistem pe bază voluntară și sistemul acesta voluntar pentru, e voluntar pentru întreprinderi, nu pentru statele membre. ca și stat membru nu poți să alegi. Dacă un stat membru gazdă spune că nu vrea să vă participe, atunci ar fi un sistem voluntar. Dar e voluntar doar pentru întreprinderi. Și tocmai de aceea avem această problemă de dumping social. Așa că ați ilustrat foarte bine de ce nu e suficient să elimini doar sectorul de construcții și cu asta basta. Nu, pentru că dacă eliminăm sectorul de construcții încă de la bun început, de fapt ceea ce facem este că poate fi reinclus ulterior. Și nu cred că e bine așa. Însă asta ilustrează faptul că trebuie pur și simplu să respingem propunerea așa cum e în momentul de față. Doamna Zdanoca, aș avea doar un singur lucru de adăugat. Vreau să mulțumesc doamnei raportor colegilor noastre, doamna Harkin, doamna Șoedrova, pentru curajul lor de a munci pe un dosar pe atât de complicat. For shadows meeting to... Și așteptăm cu nerăbdare ședința coordonatorilor din umbră pentru a putea confrunta aceste puncte de vedere. Thank you, Mr. Martin. Mulțumesc. Și acum domnul Martin. Mulțumesc și eu, foarte succint ca și ceilalți. Păi, dacă plecăm de la ideea că acest card electronic european pentru servicii este un dosar uh, de revizuit, nu cred că mai trebuie să ne pierdem vremea pe cadrul juridic și operativ aplicabil acestui card electronic. Thank you. Uh, well, the... Mulțumim. Calendarul este următorul. Așa cum am spus și pe e-card, votăm pe 22-23 ianuarie la IMCO comisia principală pe 21-22 martie și în plen încă nu știm. Nu s-a fixat o dată. Acum, cu acestea fiind spuse, aș vrea să salut pe invitații noștri Pentru că știți că există o inițiativă aici în Parlament de a organiza o săptămână a Africii. exact înainte de summitul UE-Africa, care va avea loc în Abidjan. Cât de curând. Și fiecare comisie parlamentară are o temă africană pe care dorește să o aprofundeze împreună cu experții invitați din diferite regiuni ale continentului african și pentru noi, la Comisia pentru Ocupare și Afaceri Sociale, a fost foarte firesc să ne concentrăm pe aspecte asupra cărora de obicei ne concentrăm. Uh, uh as I said, we are concentrating... Da, după cum spuneam, ne concentrăm pe locuri de muncă și pe viitorul oferit tinerilor. Uh, here, here, here, here. Come here. Come, come here. Please. please come. Noi de obicei în comisia aceasta ne ocupăm foarte mult de șomaj, de ocupare și de viitorul pe care vrem să-l oferim tinerilor în uh, țările noastre de baștină. And uh, also uh, uh, our aspect on Africa and the African continent. Și evident, suntem nerăbdători să vedem care este punctul dumneavoastră de vedere. Am implicat diferiți experți care au un rol de îndeplinit nu numai în țara lor de origine, dar și la nivel internațional, la nivel european. V-aș ruga pe scurt să vă prezentați și am să vă dau cuvântul și evident puteți să alegeți exact care sunt subiectele pe care doriți să le abordați. Așa că o să așteptăm să ne spuneți ce se va întâmpla cu noua generație. Vă rog, dragi colegi, începem un nou panel de discuție aici. Stop talking. Now we will have a panel here. Vă rog frumos, liniște, pentru că o să discutăm aici. Avem un panel. Vă rog, aveți cuvântul. Um, Bună dimineața, doamna Ulfscock și stimați membri ai Parlamentului European, doamnelor și domnilor. Am fost invitată să mă prezint Mă numesc Cynthia Samuel Alonso. Un nume poate mai greu de pronunțat, dar sunt director general al Organizației Mondiale a Muncii pentru Africa, cu responsabilități pentru Africa. Mulțumesc! Bună dimineața! Mulțumesc pentru ocazia pe care mi-a oferit. Sunt Luc Christianson, la Banca Mondială mă ocup de locuri de muncă. și eu colaborez cu Banca Mondială pentru soluțiile de parteneriat uh, pentru angajarea forței de muncă, dar nu voi fi unul dintre uh, vorbitori. Am un coleg Matthew, care se află vis-a-vis -vis de mine, lucrează la un uh, oficiu din Bruxelles, uh, care uh, colaborează cu mine. Am fost rugată să vorbesc despre investiții în tineret în Africa și în relația cu Uniunea Europeană în contextul uh, celui de-al cincelea dialog Uniunea Europeană-Africa care se va derula în cadrul întâlnirii la nivel înalt. Deci, din perspectiva Organizației Mondiale a Muncii, voi uh, aborda acest subiect și vom continua uh, după aceea dialogul nostru. Înainte de toate, vă mulțumesc pentru invitația pe care ne-ați adresat-o, pentru a participa la această dezbatere care este importantă pentru Africa în Europa intervenția mea trebuie văzută într-un anumit context. Iar contextul se va axa pe două aspecte. Prima chestiune contextuală este faptul că ă, până în anul 2045 50% din populația ă, tânără uh, a planetei uh, va proveni din Africa. Dar până în anul 2040, piața muncii în Africa uh, va fi semnificativă de asemenea ca număr. Iar din punct ce privește tendințele de ocupare a forței de muncă pentru 2017, dacă facem o comparație cu anul nouă situația pe plan global eh, s-a îmbunătățit, dar lucrurile sunt încă departe de a fi ideale, mai ales dacă ne gândim la calitatea locurilor de muncă în Africa și în eh, câteva alte țări. Un alt context care este important pentru noi este unul din principiile declarației din Philadelphia uh, din 1955 care spune că uh, sărăcia într-un loc de pe mapamont este o cauză a precarității pretutindeni. Dacă comparăm și ne gândim la aceste situații contextuale, înțelegem că este imperios necesar ca problematica ocupării forței de muncă în Africa să fie tratată cu maximă seriozitate. Pentru că nu este doar o chestiune um, externă pentru anumite grupuri. Este o chestiune cheie când ne gândim la viitorul um, pieței muncii. Deci, acesta este contextul. În ce privește metodele, mijloacele de care uh, dispunem pentru a face față acestui tendințe demografice, uh, în clipa de față și pe viitor. Rezoluția care a făcut apel la acțiuni pentru ocuparea forței de muncă din 2012 se axează deja pe câteva chestiuni esențiale pe care trebuie să le avem în vedere. creșterea locurilor de muncă trebuie să fie uh, una uh, calitativă. Sigur, promovăm Uh, sporirea numărului locurilor de muncă. Dar dacă aceste locuri de muncă la rândul lor nu pot să uh, creeze prosperitate și să genereze alte locuri de muncă, nu rezolvăm. Deci noi trebuie să găsim locuri de muncă decente pentru tineri care eh, trebuie să eh, se dezvolte în multe politici sectoriale. Deci, de fapt, creșterea eh, economică trebuie să sporească și numărul de locuri de muncă. Și există câteva sectoare cheie uh, Uh, esențiale care să ofere joburi în mod special pentru tineri. Pentru că dacă uh, ele nu sunt atractive pentru tineri, nu putem uh, ține pasul cu evoluția demografică trebuie să fie atractive pentru tineri și să utilizeze eficient, eficient tinerele talente. Sigur, uh, Uh, în agricultură, în construcții și în alte câteva sectoare uh, va trebui să uh, avem locuri de muncă. După aceea, trebuie să fie dezvoltate competențele pentru tineri, astfel încât forța de muncă să fie calificată. Trebuie să existe aici o adaptare a pregătirii profesionale a tinerilor Vom intra în detalii și în discuțiile care vor urma. Un alt domeniu cheie, al patrulea, este de promovare a sectorului serviciilor. În Africa a fost identificată o schemă legată de date. Trebuie să vedem care este situația evoluției demografice. Trebuie să investim în sectorul informațional, în sistemele uh, informative pentru piața muncii, trebuie să uh, monitorizăm implementarea politicilor. După aceea, există alte trei domenii cărora de asemenea trebuie să le acordăm atenție. Dezvoltarea antreprenoriatului, pentru că nu orice tânăr va putea să devină antreprenor, dar cei care au potențialul corespunzător trebuie să poată să contribuie la uh, inovație, la dezvoltare și trebuie să aibă șansa să se realizeze. Deci, în trebuie să promovăm spiritul antreprenorial. Este esențial. După aceea, nu există uh, formule general valabile, există situații fragile în Africa deci modalitățile de a uh, interveni trebuie să țină seama de condițiile specifice. Iar în ce privește demersurile Organizației Mondiale a Muncii în Africa, încă din 2015 țin seama de această situație, iar în 2017 Conferința Internațională a Muncii a adoptat uh, recomandarea uh, 205 privind crearea de locuri de muncă pentru tineri astfel încât dezvoltarea să poată fi una pașnică și una de durată. Se caută modalități de implementare a unor modele chiar în situații fragile. Nu în ultimul rând, problema parteneriatului trebuie avută în vedere parteneriatele pe plan global, parteneriate pe plan regional, pe plan național. Pentru că există uh, natura multisectorială în ce privește uh, forța de muncă a tinerilor. Trebuie să existe inițiative globale privind crearea unor locuri de muncă decente pentru tineri, uh, Există un cadru ONU care a fost uh, creat și Banca Mondială susține acest program pentru a avea un răspuns adecvat pentru stimularea uh, ocupării forței de muncă al tinerilor. Importantă este această inițiativă și pentru că există o platformă concretă uh, care nu este doar preluată de Direcția Generală 8, ci și de Direcția Generală 4. Care este punctul nostru de vedere la Organizația Mondială a Muncii pentru a valorifica potențialul tinerilor conform evoluțiilor demografice pentru a veni în întâmpinarea uh, necesităților în rândul tinerilor au fost ideile pe care am dorit să le expun. Mulțumesc. Îi dau cuvântul acum domnului Christiansen de la Banca Mondială pentru o scurtă intervenție. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc pentru ocazia pe care ne oferiți pentru uh, a mă referi la acest subiect foarte important. În ce privește contextul creionat și datelor statistice de care dispunem, se pare că până în anul 2050 vor exista aproximativ două 2 miliarde de tineri în Africa din cele 7 miliarde de populație globală. Deci, va exista practic o preponderență a tinerilor africani. Și sigur că uh, uh, există o uh, provocare din acest punct de vedere. Copii și fete, tinere și tineri din Africa care vor uh, caracteriza structura uh, demografică din Africa. Dar nu vor exista uh, doar aceste provocări demografice. Există și unele provocări economice și legate de accesul la educație. Și există un raport al Băncii Mondiale în legătură cu sistemul educațional uh, privind uh, provocările uh, pentru crearea de locuri de muncă adecvate pentru această tânără generație a viitorului. Unde vedem noi oportunitățile? În Africa, majoritatea oamenilor încă lucrează în sectorul rural, în agricultură de asemenea, în uh, gospodării de dimensiuni mici. Deci, practic în sectorul acesta nu pot fi create suficient de multe locuri de muncă pentru a absorbi în viitor întreaga forță de muncă tânără. Având în vedere aceste probleme uh, uh, majoritatea programelor de ocupare a forței de muncă se concentrează pe uh, uh, crearea de competențe de toate tipurile, există și un, uh, preocupare pentru un acces la finanțare corespunzătoare, dar uh, multe din aceste proiecte și evaluarea lor uh, demonstrează că efectele sunt marginale, doar 30% din programele care s-au derulat au dus la rezultatele scontate, au demonstrat că a existat eficacitatea așteptată. Deci, uh, Sigur că asta a tras atenția, dar trebuie să regândim poate puțin ceea ce avem de făcut și cum să procedăm. Programele de ocupare a forței de muncă în trecut s-au concentrat pe crearea de competențe pentru îmbunătățirea pregătirii uh, capitalului uman. Deci, uh, în continuarea a ceea ce s-a spus, uh, nu poți rezolva această problemă uh, complicată de unul singur. Este nevoie de parteneriate, uh, chiar cu diversi stakeholders. Deci, sectorul privat, societatea civilă trebuie să se implice, trebuie căutate soluții Uh, trebuie testate soluțiile găsite, uh, pentru că uh, Există, deci, mulți parteneri care trebuie să fie atrași în aceste demersuri, nu doar guvernele, iar soluțiile pentru programul de ocupare a forței de muncă uh, sunt uh, finanțate de către Banca Mondială, dar noi încercăm cu partenerii noștri să facem fața acestor provocări. Ceea ce este esențial, vorbim uh, despre ocuparea forței de muncă, trebuie să existe un număr uh, corespunzător de locuri de muncă, dar contează și calitatea jobului uh, creat. Iar în aceste parteneriate, ceea ce este nou este nu doar să ne concentrăm pe uh, Uh, pregătirea forței de muncă, pe toate tipurile de training pe care le imaginăm uh, uh, pentru a se ajunge la competențele necesare, ci să încercăm să avem o abordare mai integrată trebuie să existe uh, o dezvoltare a lanțului valoric, ținând seama de constrângerile existente. Și uh, când vorbim despre dezvoltare, uh, sigur că trebuie să permită crearea de locuri de muncă noi, uh, inclusiv în sectorul privat. Trebuie să existe o stabilitate macroeconomică pentru dezvoltarea sectorului privat, trebuie să existe diverse programe și proiecte. Și din acest punct de vedere trebuie să facem mai mult pentru că trebuie să optăm pentru anumite sectoare care din acest punct de vedere pot să genereze dezvoltare și trebuie să fie sectoare și care permit accesul la piețe pentru că dacă ai creat un produs trebuie să fie și cineva care să ți-l cumpere. Deci din acest punct de vedere vreau să spun că trebuie să avem în vedere lanțul uh, valoric. Trebuie să fie o abordare integrată. Deci este vorba despre acces la finanțare pentru IMM-uri, de asemenea de, de depășirea unor, uh, unui vid informațional. Și există uh, o uh, capacitate pentru uh, producții uh, domestice în diverse zone rurale, dar trebuie să colaborez cu diverse tipuri de parteneri pentru a ajunge până la urmă să rezolve o problemă. De la fermierul care lucrează în zootehnie până la industrializarea laptelui. Nu? Deci, Eh, există acum eh, un accent pe inovație și un accent pe eh, educație. Trebuie să dezvoltăm această abordare integrată, să ținem seama de specificul piețelor pentru a crea sinergii. unde se produce o asemenea integrare este posibil într-un lanț de creare de valori. Trebuie să ținem seama de dezvoltarea teritorială în anumite regiuni pentru a putea ajunge la rezultate. Deci, există un uh, program pentru activitatea viitoare, ce poate face tehnologia pentru Africa, pentru ocuparea forței de muncă în Africa. După cum știm, există uh, discuții uh, legate de uh, joburile digitale, care să fie tipul de joburi digitale. Uh, uh ele uh, trebuie să țină seama de dezvoltarea uh, sectorului tehnologiilor informaționale și de cerințele existente în diversele state africane în ce privește accesul la internet al cetățenilor, de asemenea accesul la telefonia mobilă, Um, dar uh, există și regiuni în care există probleme legate de uh, furnizarea de electricitate. Uh, deci, aceste programe um, se bazează pe dezvoltarea joburilor digitale. Urmărim ceea ce se întâmplă în economiile din diversele state africane dar uh, până la uh, finele anului uh, vom dori să avem un raport care să um, se concentreze pe diversele proiecte pilot. Deci, în ce privește soluțiile pentru ocuparea forței de muncă, dorim să ne axăm pe parteneriate și mesajul cheie este nevoie de o abordare integrată și este nevoie de o pregătire a forței de muncă corespunzătoare cerințelor viitoare ale pieței. Iar uh, parteneriatele trebuie să fie un pas în această direcție, să vedem cum putem acționa uh, integrat. Mulțumesc! Thank you, as we could hear... Mulțumim! Așa cum a spus doamna Olonivon, este um, nevoie de măsuri pentru ocuparea forței de muncă în Africa. Trebuie să luăm lucrurile în serios. L-am auzit și pe domnul Christiansen spunând că putem face mai mult. E clar. Atunci e foarte bine că e alături de noi și doamna Montezi din partea comisiei. Dumneavoastră lucrați um, este responsabilă pentru vestul și centrul Africii. Sunteți um, șeful uh, unității de dezvoltare, de coordonare dezvoltării. Aveți cuvântul. Bună ziua, mulțumesc. Ah, se pare că multe lucruri au fost deja menționate de Cynthia și de Luc și aș vrea să sprijin și eu toate aceste puncte și strategii politice menționate. Eventual aș putea să adaug totuși câteva aspecte. O cifră care ne spune că până în 2030 450 de milioane de tineri vor ajunge pe piața muncii în Africa și în Africa subsahariană și că economia africană, dată fiind această creștere uh, demografică, va trebui să creeze 18 milioane de locuri de muncă în fiecare an. Poate că aceste cifre vă dau o idee a uh, Uh, situație asupra situației uh, din Africa în ceea ce privește tinerii și ocuparea forței de muncă tinerii. Cred că deja antevorbitorii mei au pus uh, accentul asupra aspectelor economice. Eu aș vrea să subliniez acum aspectele politice. E clar că tinerii fără un loc de muncă, sunt tineri frustrați, sunt tineri care au un sentiment de injustiție socială foarte important, iar acest lucru duce la tensiuni sociale și tensiuni politice. De asemenea, se favorizează și uh, aceste atitudini uh, violente și radicalizarea. Asta ca să, nici, să nu mai menționez uh, imigrația, care știți cu toții că este o prioritate pe agenda europeană. Deci avem o provocare comună cu continentul european și anume acela de a ne gândi atât la tinerii europeni cât și la tinerii africani care sunt numeroși, care sunt în căutarea unui loc de muncă și trebuie să vedem cum putem face față acestei provocări. Poate că mă voi concentra mai degrabă pe ceea ce facem noi concret la nivel european. Trebuie să vă spun că deja de multă vreme perspectiva îmbunătățirii ocupării forței de muncă tinere este o prioritate pe agenda europeană. La nivel politic, deja am ajuns la o viziune colectivă comună între Parlament, Consiliu și Comisie. E vorba de noul consens uh, european pentru dezvoltare, un document care a fost uh, adoptat acum câteva luni și care este un document la nivel european pentru punerea în aplicare a Agendei 2030 și obiectivelor de dezvoltare durabilă. În acest document am subliniat foarte clar nevoia de a răspunde problemelor legate de ocuparea forței de muncă, în special a forței de muncă vulnerabile, precum tineretul sau femeile. Păi, De asemenea, am definit uh, câteva acțiuni prioritare, printre care se numără accesul la educație, dar și la învățământul profesional și tehnic pentru toată lumea. Acestea sunt o condiție ține non pentru a crește coeficientul de angajabilitate a tinerilor. Însă, trebuie să răspundem și nevoilor specifice ale tinerilor, așa cum uh, s-a menționat deja, tinerii trebuie să-și găsească un loc de muncă, dar nu orice loc de muncă, acesta trebuie să fie uh, de calitate și um, cu condiții de muncă adecvate. De aceea e nevoie de valorificarea potențialului intern al parteneriatelor. Luc s-a referit uh, la guvernanță. Acesta este într-adevăr un subiect cheie și are legătură cu felul în care fiecare stat în parte asigură această guvernanță. Practic, toate statele africane, cele, de la cele mai puțin dezvoltate până la cele mai dezvoltate, vor trebui să-și îmbunătățească politicile economice, contextul, cadrul uh, de investiții, cadrul economic care, de fapt, duce la crearea de locuri de muncă și care este favorabil creării de IMM-uri. Știm cu toții că IMM-urile sunt principalul, principala sursă de noi locuri de muncă. De aceea trebuie pus accentul pe guvernanța din țările africane. De asemenea, mai sunt câteva proiecte pe care, uh, în care ne implicăm și noi și pe care Luc le-a menționat, formarea profesională și educația în general. Dacă mă refer doar la perioada între 2014 și 2020, mai bine de un miliard și jumătate de euro au fost destinați programelor de um, formare și de învățământ profesional încă câteva uh, milioane destinate parteneriatului uh, mondial pentru educație și 300 de milioane de euro pentru programul Erasmus, pe care îl cunoașteți cu toții foarte bine. Se mai derulează și programe de sprijin uh, al uh, finanțării pentru IMM-uri, sprijin al accesului la finanțare. E vorba de punerea la dispoziție a unor fonduri pentru tineri care astfel să își poată identifica uh, inițiativele și să le pună în aplicare. Toate acestea se bazează pe o abordare integrată pe care și Luca a menționat-o deja. Ideea este să lucrăm la nivelul guvernanței, la nivelul educației, dar și al formării profesionale, de asemenea, să ținem cont și de nevoia de a pune la dispoziție fonduri pentru crearea de întreprinderi proprii și toată această activitate trebuie să sprijine și guvernele din statele respective, astfel încât să se consolideze lanțul valoric, adică să se identifice sectoarele principale care generează locuri de muncă. Și vă dau un exemplu. O țară fragilă, precum Nigerul. Lucrăm uh, în Niger uh, la elaborarea de politici, deci vrem practic să sprijinim guvernul, să elaboreze și să pună în aplicare o legislație adecvată pentru crearea de locuri de muncă, protecția socială și pentru îmbunătățirea mediului de lucru. De asemenea, avem un program de formare profesională pentru 6.000 de tineri, e vorba de un proiect concret. Și avem și un program pentru înlesnirea accesului acestora la piața muncii, care um, implică 1200 de tineri. 1200 de tineri vor beneficia direct de acest program. Este un program finanțat uh, din noul fond fiduciar creat pentru combaterea instabilității și a migrației ilegale în Africa. Prin acest fond, prin aceste programe, vrem uh, să rezolvăm și problema migrației în Europa, dar în același timp vrem să asigurăm un sprijin pentru programele economice destinate tinerilor din țările respective. Practic, uh, Acestea sunt uh, programele pe care le-am derulat deja și care sunt în continuare în desfășurare. Avem și un instrument nou, noul plan de investiții externe. Acesta are trei piloni principali. Unul financiar, asistență tehnică și sprijin pentru politicile guvernamentale. Acest program cu cei trei piloni ai săi are drept obiectiv înlesnirea creierii de locuri de muncă, încurajarea creării de locuri de muncă, în special în sectoarele care sunt cele mai mari generatoare de locuri de muncă. Și de asemenea, un alt obiectiv este îmbunătățirea climatului uh, economic pentru investiții. Acest lucru ne va permite, pe de o parte, să punem la dispoziție asistența tehnică și să consolidăm capacitățile guvernamentale în punerea în aplicare a politicilor care să îmbunătățească mediul de afaceri și, pe de altă parte, prin intermediul unor garanții, se va putea oferi un acces mai simplu la finanțare cu uh, accent pe proiectele prezentate de tineri. De cele mai multe ori, accesul la împrumuturi, accesul la credite, reprezintă principalul obstacol în care dezvoltării unei, unei uh, companii, în special în aceste țări cu probleme și cu o guvernanță fragilă. Practic e vorba de punerea la dispoziție a unor fonduri de garantare care să faciliteze crearea de noi IMM-uri în sectoare pe care noi le considerăm prioritare, precum agricultura, menționată, de exemplu, de antevorbitorii mei, dar și sectorul digital. domeniul digital, cu toate progresele sale, constituie în Africa un sector foarte important în care se pot crea foarte multe locuri de muncă noi. Acesta este noul instrument care va fi curând pus în aplicare. În ceea ce privește dezbaterea politică, în următoarele două săptămâni uh, vom uh, avea câteva um, contacte cu țările africane. Știți că săptămâna viitoare va avea loc un business forum între Uniunea Europeană și Uniunea Africană. În cadrul acestui forum ne vom ocupa de toate aceste subiecte, crearea de locuri de muncă, tineret, îmbunătățirea mediului de afaceri, sprijinirea tinerilor pentru a obține un împrumut ca să se lanseze noi inițiative economice și, de asemenea, vom promova o platformă de schimb de informații între sectorul public și privat. Deci săptămâna viitoare ne vom concentra pe aceste priorități comune ale Uniunii Europene și ale Uniunii Africane, crearea de locuri de muncă pentru ocuparea forței de muncă tinere. Pe 29 și 30 noiembrie va avea loc summitul uh, Uniunea Europeană-Africa, deci toate țările Uniunii Europene vor participa și toate țările de pe continentul african. Pe ordinea de zi a respectivului summit se vor regăsi din nou subiecte importante precum tineretul, ocuparea forței de muncă tinere, promovarea spiritului antreprenorial, îmbunătățirea dialogului uh, public-privat și structurarea acestuia pentru garantarea creării locuri, de noi locuri de muncă pentru tineretul. Iată care sunt subiectele de care ne ocupăm noi, subiecte cheie în această dezbatere politică dusă la cel mai înalt nivel. Încercăm să ușurăm găsirea acestor soluții, soluții care practic să ne permită tuturor să creăm noi locuri de muncă, locuri de muncă adecvate și de calitate pentru tinerii africani. Mulțumesc! Mulțumesc. Dorește cineva să adreseze o întrebare? Doamna Șoderova, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult pentru intervenția dumneavoastră, pentru prezentările dumneavoastră. Desigur, există foarte multe motive pentru care Europa trebuie să reacționeze și să se implice. E clar că în Africa nu sunt suficiente locuri de muncă. Și dacă nu sunt suficiente locuri de muncă în Africa, atunci e clar că ne putem aștepta la și mai multe valuri de migranți din această parte a lumii. Uh, dar e, de, e răspunderea noastră și este responsabilitatea noastră politică să acționăm, să investim și să sprijinim guvernele din statele respective. Să le ajutăm să dezvolte educația și politicile necesare. Am uh, câteva întrebări. V-ați referit la Africa mm, ca la un continent uh, uh, foarte unit. Dar nu e așa. Până la urmă, trebuie să facem uh, o diferență între statele africane, pentru că acestea sunt foarte diferite unele față de celelalte. Poate reușiți dumneavoastră să faceți o distinție și să ne explicați unde sunt condițiile cele mai favorabile și unde sunt condițiile cele mai puțin favorabile. A doua întrebare. Nu ați menționat uh, o altă condiție esențială, și anume aceea uh, a păcii, care nu există tot timpul uh, în toate țările din Africa. Nu toate se bucură de libertate și de pace. Aș vrea să știu ce părere aveți dumneavoastră. Cum credeți că poate Europa să contribuie la restabilirea păcii și a libertății în țările respective? Pentru că altfel nu putem să vorbim despre crearea de noi locuri de muncă și îmbunătățirea sistemului educațional. Mulțumesc! Mulțumim! Dacă sunteți de acord, mai ascultăm o întrebare din partea doamnei Ungerius. Mulțumesc. Le mulțumesc uh, vorbitorilor pentru aceste prezentări, dar uh, și pentru această imagine uh, complexă asupra pieței muncii din Africa. Vă mulțumesc că ne-ați adus aminte de declarația inițială de la Philadelphia. Cred că e înțelept că din când în când să ne mai uităm și înapoi la valorile de bază, la principiile fundamentale la care am pornit și cred că acestea sunt foarte bine evidențiate în declarația de la Philadelphia, uh, semnată imediat după um, cel de-al doilea război mondial. Eu am o întrebare care se referă mai degrabă la instrumente și cred că e mai degrabă adresată doamnei uh, Montezi. Practic, ce putem face noi de aici, din Parlamentul European? Da, aceasta este comisia care se ocupă de ocuparea forței de muncă, Comisia Emplă. Două. Da. Dumneavoastră ați menționat toate programele în derulare, toate programele de care vă ocupați, dar ați putea totuși să ne dați uh, câteva direcții, câteva detalii cu privire la ce putem face noi concret, Comisia Emplă, și cum vă putem ajuta noi. Desigur, această întrebare se adresează într-o oarecare măsură și domnului Cristiansen, pentru că ați vorbit despre parteneriatul public-privat. Cred că și aceste parteneriate au potențial, dar dacă ne uităm totuși la datele statistice, e clar că trebuie să sporim aceste parteneriate public-private uh, cât mai repede posibil. Poate cooperarea se desfășoară în mod corespunzător, dar uh, nu acoperă suficiente persoane. Și o altă întrebare, de natură mai degrabă tehnică, dar uh, și bazată pe aceste principii și adresată doamnei Samuel Olonion. Are legătură cu un aspect la care eu țin foarte mult. Dacă e să luăm în serios agenda privind uh, condițiile de lucru adecvate uh, a OIM, și dacă luăm în serios și aceste valori fundamentale, care nu se referă numai la crearea de locuri de muncă, dar la crearea de locuri de muncă cu condiții de lucru adecvate, Deci nu orice fel de loc de muncă, ci locuri de muncă ce respectă standardele principale ale OIM. Deci dacă luăm uh, în serios toate aceste principii, atunci trebuie să ne referim și la contractele colective de, mun- co- colective de muncă, uh, dreptul uh, la negocieri colective, dreptul copiilor de a nu fi exploatați pe piața muncii. Deci, cum vă putem ajuta prin prisma acestor standarde OIM Oare ce ar trebui să facem? Mai degrabă să punem accentul pe obiectivele de dezvoltare durabilă sau să punem accentul pe capitolele legate eh, de uh, comerț din OIM? Cum vă putem ajuta? Foarte bine, am să mai luăm încă o, o întrebare, după care o să aveți cuvântul dumneavoastră. Vă rog, doamna Harken. Mulțumesc și mulțumesc pentru aceste prezentări. Mai întâi, pentru primul vorbitor. Noastră ați vorbit despre faptul că nu e vorba doar de numărul de locuri de muncă, ci și de calitatea acestora. Și, evident, asta discutăm și noi aici, în Europa. Și e adevărat că pentru anumite persoane, economia digitală trebuie să ofere și locuri de muncă. Unele sunt bune, dar altele nu. Ceea ce ne dă și nouă bătaie, bătaie de cap. Și deci cred că aici avem niște subiecte pe care le putem aborda împreună. Apoi ați vorbit despre rezoluție și despre cele patru priorități, în care, e o rezoluție în care vorbim despre uh, ocupare și locuri de muncă. Și aș vrea să vă întreb în acest context, oare considerați că acea creștere care există, acolo unde există, și vine cu locuri de muncă la pachet sau nu? Și dacă nu, atunci poate e valabil pentru anumite regiuni doar. Atunci, dacă nu, ce propuneri poate avea Uniunea, uh, Organizația Internațională a Muncii pentru a se asigura că vor fi create locuri de muncă acolo unde este creștere? Apoi, dumneavoastră v-ați referit la abordarea integrată. Pentru că e clar că impactul programului de ocupare pentru tineret este important. Acum, dacă lăsăm deoparte acest aspect, ar mai fi altceva în diferitele programe care există, ceva care ați reușit să modificați, care să face să lucreze și mai bine. Și în acest context, eventual, ce ecouri obțineți din partea sectorului privat? De ce anume au ei nevoie pentru a putea uh, veni cu o schimbare? Și apoi ați, uh, Comisia a vorbit despre migrație, despre aspectele politice. Care ar fi punctul noastră de vedere? Pentru că sunt multe propuneri. Eventual, nu știu, un uh, card albastru sau ce am putea să facem pentru a avea migrație legală. Și Aș vrea să cunosc câteva programe specifice eventual desfășurate. Întrebarea mea este următoare. Există vreo posibilitate oarecare de a extinde sau de a îmbunătăți aceste programe? Pentru că, în ciuda faptului că, în mod clar, sunt utile și importante, dar imaginez că deocamdată încă rămân o picătură într-un adevărat ocean. E adevărat că trebuie să faci un prim pas – dar mai sunt și alte șanse de a face acest lucru? Și o ultimă întrebare. După ce v-am ascultat pe toți trei, pot să m-am simțit un pic așa depășită parcă de amploarea problemei. Pentru că ne confruntăm și noi cu astfel de probleme. Poate nu pe aceeași de aceeași dimensiune. Dar ideea este că avem nevoie de locuri de muncă de calitate, de locuri de muncă decente. Dacă e să comparăm SUA și UE, nu știu despre Africa, dar o să-mi spuneți noastră, observăm că există situații în care din ce în ce mai multe resurse sunt concentrate în mâinile celor care au deja bogății în loc să fie utilizate pentru a oferi acele locuri de muncă de calitate despre care discutăm aici. Și aș vrea să vă întreb, după părerea dumneavoastră, se întâmplă așa și în Africa? Mulțumesc! Thank you for your question. Mulțumim pentru toate aceste întrebări și cred că am să încep cu doamna Samuel Olonio din partea Organizației Internaționale a Muncii. Eventual, alegeți acele aspecte sau întrebări la care credeți că puteți să ne dați un răspuns sau măcar o idee. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc tuturor uh, oratorilor care au uh, intervenit. Am să mă concentrez pe trei domenii pentru că parte din aceste subiecte sunt de fapt uh, legate unele de altele. Mai întâi, argumentul foarte elocvent în ceea ce privește locurile de muncă decente și cât de serios luăm uh, în calcul această, acest aspect. Da, în regiuni, în Africa, și e un subiect global de altfel, a fost, subiectul acesta a fost abordat pe două aspecte. Mai întâi, nu se, pot, nu se pot îndeplini obiectivele de dezvoltare ale mileniului de, și anume de a reduce sau poate chiar de a elimina sărăcia dacă nu discutăm în paralel și despre locuri de muncă decente. Dacă punem accentul doar pe numărul de locuri de muncă, riscăm să avem mai mulți oameni care muncesc, dar care în continuare sunt săraci. Ceea ce înseamnă că aici sunt implicații majore în materie de investiții și consum. Există implicații în materie de creștere, implicații la nivel de dezvoltare. Deci, din punct de vedere chiar economic, e ceva ineficient, ineficace să nu abordezi problema locurilor de muncă decente. Însă, dincolo de asta, având în vedere că lumea pune din ce în ce mai mult accentul pe oferirea unor drepturi fundamentale pentru a se asigura că aceste drepturi sunt garantate pentru toată lumea, chiar și pentru lucrători, atunci e clar că problema locurilor de muncă decente devine și mai importantă în acest context. Și mă voi opri aici. Pe aceste două niveluri, pe aceste două laturi, putem spune că avem un, este în interesul nostru propriu, ca și comunitate globală, să ne asigurăm că trecem de la oferirea pur și simplu a unor locuri de muncă la locuri de muncă decente, pentru că toată lumea va avea de câștigat la urma urmei. Apoi, o altă dimensiune pe care vreau să o evoc și anume ceea ce s-a spus în diferite intervenții. Din punctul nostru de vedere, o organizație internațională a muncii Natura multidimensională a oricărei inițiative sau oricărui efort pentru a uh, discuta despre ocupare, e bine, trebuie să fie recunoscută. Exemplu, discutăm despre competențe și dezvoltarea lor, dar cât de bune ar fi politicile pentru dezvoltarea competențelor, cât de bune sunt sau vor fi, cât de deficiente ar putea fi programele în domeniu, dar dacă la sfârșit nu avem niciun fel de eficiență, de coerență cu politicile de comerț, cu politicile macroeconomice, cu politica de industrializare sau alte politici, cum ar fi agricultura, atunci nu vom obține niciun avantaj, niciun beneficiu. Deci e nevoie de o abordare integrată și multisectorială. Și atunci, cum putem să facem asta? Toate domeniile pe care le-am subliniat sunt importante, dar un domeniu cheie care a fost determinat drept crucial pentru a spori competențele este să ne asigurăm că munca decentă, mai ales pentru tineri, tineri femei, tineri bărbați, este o componentă centrală a tuturor politicilor macroeconomice element central al tuturor politicilor de dezvoltare, element central pentru toate politicile sectoriale. Și trebuie să vă spun că parte dintre intervenții și inițiative pe care le-am avut cu Uniunea Europeană încep să se concentreze pe acest punct. Investițiile private sau propunerile pe care le primim, în ce măsură acestea de fapt țin seama de dimensiunea de uh, ocupare de calitate. E bine, toate acestea sunt domenii cheie care ne vor fi utile pentru a spări competențele. Și a mai fost și o întrebare specifică și anume cum poate Parlamentul European să sprijine aceste eforturi pentru a face față provocărilor. E și o șansă, totuși, pentru că dacă este gestionată corect, e o șansă. Primul aspect. Mai întâi deja doar faptul de a recunoaște că această provocare este una globală. Că este o provocare pentru toată lumea în același fel în care o șansă poate fi o șansă pentru toată lumea atunci când e recunoscută. Da, acum putem spune că mă concentrez pe Africa pentru că acolo provocările sunt mai mari, dar nu, s-ar putea întâmpla în oricare altă regiune a lumii. Fiecare regiune poate avea provocări suplimentare, dar poate reprezenta și punctul central al unei intervenții globale, în așa fel încât la sfârșitul uh, analizei, ceea ce s-a spus la un moment dat, să poată fi transformat dintr-o provocare, dintr-o amenințare, într-un avantaj, într-un beneficiu. Declarația de la Filadelfia spune că o ce sărăcie, indiferent în ce regiune a lumii, este o amenințare pentru întreaga lume. Deci e o nevoie de o abordare globală. Și vreau să mai fac încă o legătură cu spărirea inegalităților. Nu e doar o chestiune în Europa, valabilă în Europa sau în la nivel geopolitic. Nu! Am observat că inegalitățile cresc chiar în acele regiuni, și mă refer la Africa, uh, în cadrul regiunilor, în cadrul țărilor, în intern. Dacă e să ne uităm la raportul care a fost publicat, dacă nu mă de Banca Mondială anul trecut, în ceea ce privește inegalitățile, multe dintre țările din uh, sudul Africei se confruntă cu niveluri din ce în ce mai mari de inegalități și asta are implicații pentru coeziunea socială, implicații la nivel de pace, implicații la nivel de stabilitate și, evident, are implicații și în ceea ce privește dezvoltarea socioeconomică. Și aceasta este rețeta perfectă pentru a avea o radicalizare sporită, așa cum constatăm în momentul de față în diferite părți ale continentului și în diferitele regiuni ale lumii. Și un ultim aspect de menționat. În continuare, uitându-ne la calitatea locurilor de muncă, mai ales din spiritul antreprenoriatului. Antreprenoriatul reprezintă o componentă, dar un antreprenoriat care de fapt nu face decât să ai, ducă oamenii și să lucreze în economia informală nu e ceva potrivit, corect, pentru că de fapt ceea ce ne dorim este ca antreprenoriatul și spiritul acesta de antreprenoriat să ajute la identificarea celor modele de business orientate pe creștere, să le sprijine și să le permită să contribuie nu doar la nivel național, dar și la nivel global ar mai fi și multe alte argumente pe care aș putea să le evoc, însă am să las și pe ceilalți uh, colegi din panel să răspundă la întrebări. Mulțumim, mulțumim foarte mult și da, acum dau cuvântul colegului Cristiansen. Mulțumesc. În ceea ce privește prima întrebare, în mod foarte clar, având în vedere că și Europa e foarte diversificată și Africa e foarte diversificată, nicio îndoială asupra acestui fapt. Deci putem discuta despre foarte multe dimensiuni ale diversității, dar haideți să ne întoarcem totuși la tot ceea ce ne unește, ce e în comun, și anume o agenda de lucru pentru ocupare. Sporirea productivității este o provocare în multe țări. Și e clar că nu a fost abordată exact în același fel. Însă productivitatea în agricultură se referă, spre exemplu, la recolte, cu un scenariu în care oamenii lucrează, domenii în care tineretul nu mai vrea să lucreze și dacă nu se produce ceva, atunci va fi importat și asta va avea un efect asupra e, e, e, echilibrului macroeconomic și asta are deja consecințe în multe țări din Africa. Și atunci cum poți să faci în așa fel încât productivitatea agricolă să crească? E o provocare. Și mai mult decât atât, ca să mă întorc și la o cale mai tradițională de a gândi ocuparea, evident, cineva, un fermier, are un loc de muncă, e fermier. El alimentează, de fapt, orașele. Comerțul, capacitatea de stocare, tra- logistica, transporturile, gândiți-vă, uh, cum poți să hrănești orașele. Sunt multe locuri de muncă ce pot fi astfel de uh, generate prin stabilirea acestor lanțuri. Uh, valorice și cred că e o provocare comună pentru noi toți și pentru Africa. Alegerea e simplă. Mănânc un pui care vine din țările de jos sau mănânc un pui crescut în grădină? Concret, nu? Fermierii din țările de jos poate sunt mai eficienți pentru a produce pui pentru orașul Naputo. Nu? Sau atunci ce facem? Schimbăm modelul și ne gândim că Mozambicul poate să-și facă singur să-și crească pui pe care îi mănâncă în orașele sale. Deci trebuie să ne gândim la multe astfel de aspecte. Cererea este mare, este imensă. Și a, aceasta poate nu poate fi rezolvată în întregime în intern, dar e un aspect de care trebuie să ținem seama în dezbatere și valabil pentru multe țări africane. Există și situații fragile și atunci soluțiile vor fi mai dificile decât dacă o țară e mai dezvoltată și uh, reușește să Uh, de, uh, contracareze anumite provocări. Am să revin asupra diversității ulterior. În al doilea aspect, ocuparea. Comisia pentru Ocupare, cum poate aceasta în Parlamentul European să ne ajute? Era, de fapt, prima întrebare pe care mi-am pus-o și eu în momentul în care mi s-a cerut să contribui la această dezbatere. Noastră ați întrebat acest lucru și mi-ați cerut să vin cu un răspuns. Mie mi se pare, da, migrația legală ar fi o soluție. Și acum am spus 2 miliarde, 7 milioane, am vorbit despre diferitele uh, structuri, uh, ponderea tinerilor în Africa, în Europa. E clar că există domenii în care țările europene au nevoie de forță de muncă. Germania. Bun, poate nu dă bine să spui astfel de lucruri astăzi, dar asta e realitatea. Și realitatea ne va sări în ochi la un moment dat. Așa că trebuie să găsim un sistem care să fie benefic pentru toată lumea. Migrația legală, da, bun, dar trebuie să ținem seama de îngrijorările tuturor, a țărilor gazdă, a comunităților gazdă, a țărilor care trimit forța de muncă și așa mai departe. Sistemul de integrare, sub președinția germană, G20 a făcut deja multă muncă, a avut o întreagă sesiune de muncă pe acest subiect, pentru că uh, s-a, s-a dorit o integrare a diferitelor piețe ale muncii. Deci e vorba de migrație legală. Oameni recunoscuți, uh, cărora li s-a acordat dreptul să susească. Și e clar că integrarea pe piața muncii și legătura cu migrația legală trebuie făcută. Și sunt multe de învățat și din experiența altor țări, prin proiecte pilot, prin învățare din bune practici și așa mai departe. Unele programe au fost mai bune, altele mai proaste, dar e un subiect care ce devine un subiect natural atunci când discutăm despre ocupare. Și, dincolo de asta, mai vine și comerțul și legătura pe care o făceam adinaori cu agricultura, spre exemplu, produse agricole. Dacă bunurile nu pot sosi, dacă produsele nu pot sosi, atunci uh, asta induce migrație. Deci, pentru că dreptul la muncă înseamnă dreptul să consumi bunuri, servicii. Și aceste legături, evident, ne trimit înapoi la agenda comercială. Dacă e să ne uităm la agenda doar de lucru, care sunt constrângerile care există, în mod foarte clar există un număr minim de constrângeri până unde putem merge și apoi există o zonă gri care, de fapt, vine și se suprapune cu dezbaterea pe subiecte comerciale. Iar în ceea ce privește programele care au funcționat cel mai bine și felul în care au fost concepute, eu cred că putem să tot discutăm despre abordarea integrată, dar ca să faci asta în practică, la nivel local, e de o mie de ori mai complicat, de zece mii de ori mai complicat și aș spune felul următor, dacă e să ne gândim ce înseamnă integrarea, una e să spui, uitați, avem nivelul macro și apoi avem nivelul regional, poți să faci integrare în jurul unui teritoriu, în jurul unui domeniu, a unei regiuni. Și când spun integrat, înseamnă platura de cerere, de ofertă și competențe pentru ce? competențe pentru piața internă, pe atunci e nevoie poate dezvoltarea unui alt sector care să contribuie. Da, putem coopta parteneria, uh, sectorul privat și există diferite parteneriate cu multinaționale, dar pe teren se creează oarecum o platformă, o platformă cu diferite, diferiți factori interesați care participă la forumuri, uh, spre exemplu producători, uh, lucrători și așa mai departe. Eu cred că situația în care ne aflăm acum este următoarea. Prin proiecte pilot putem crea o astfel de abordare integrată. Și ne aflăm deocamdată în etapa de învățare, de concepere. Și salutăm un astfel de grup care poate să recunoască că, într-adevăr, e direcția demnă de urmat și care recunoaște că e munca ce trebuie să fie făcută și că sistemul acesta de învățare uh, durează până este instaurat uh, și e clar că e nevoie de un astfel de mandat ca sistemul să existe și să fie testat. Și un ultim aspect referitor la inegalități. M-aș întoarce la latura digitală. Nu cred că asta e la, amenințarea cea mai mare, ci faptul că evoluția tehnologică s-ar putea să ducă la o acutizare a inegalităților. Și asta, într-un fel, se va manifesta în interiorul unei țări, dar și între diferite țări. Deci agenda de dezvoltare tehnologică trebuie să ne ofere nu numai oportunități nouă, ci și Africii, dar nu e ceva care merge de la sine, ci are nevoie de un întreg ecosistem Uh, în jurul acesteia. Gândiți-vă la diferite forme de reglementare, de uh, oferirea serviciilor și așa mai departe. Eu cred că o zonă foarte importantă și trebuie să ne asigurăm că nu vom spări inegalitățile prin uh, dimensiunea digitală în interiorul unei țări și între țări. Mulțumesc! Și am să dau cuvântul și uh, doamnei Carlo Monteze din partea Comisiei Europene, că de curând s-a spus că da, uh, comerțul poate fi o, un avantaj, un beneficiu, pentru că comerțul s-a dezvoltat foarte mult. Uh, am avem foarte multe acorduri comerciale cu țări din Africa, cu alte regiuni și nu e vorba doar de bunuri, ci Asta înseamnă mult mai mult decât doar comerțul cu bune, dacă, bunuri. Dacă ne puteți spune câteva cuvinte pe acest subiect și apoi, când discutăm despre agricultură, ne punem întrebarea ce se întâmplă cu schimbările climatice, cu catastrofele naturale, riscul acesta în Africa. În Africa de Est, spre exemplu, există probleme grave climatic vorbind. Ce putem face cu toți împreună, Uniunea Europeană și Africa, la acest nivel? Și, evident, noile tehnologii ar putea fi un al treilea subiect pe lista noastră lucruri de făcut, agenda de lucrurilor de realizat. Ideea este că trebuie să mobilizăm diferite regiuni ale Africii atunci când vorbim despre dezvoltare digitală. E ceva ce putem face împreună și ar fi ceva pozitiv pentru noi toți și pentru Africa. Așa că vă dau acum cuvântul și să încercați să ne răspundeți la toate aceste întrebări. Mulțumesc! Mulțumesc! Sunt multe întrebări. Revin la problema legată uh, de uh, condițiilor de plată și libertăților, cum uh, poate reacționa Europa continentul este unitar, dar în interiorul continentului situațiile sunt foarte diferite. Multe state deja trec printr-o dezvoltare, iar această ă, cerință legată de creare de locuri de muncă decente și retribuite corespunzător trebuie să țină seama de această realitate. Sigur că trebuie să hrănească până la urmă populația aceste locuri de muncă plătite decent. Dar trebuie să ținem seama de diferențele existente între uh, statele africane. Știți că în Nigeria există atacuri aproape cotidiene din partea mișcării uh, Boko Haram și uh, este o țară care uh, avea un uh, potențial de dezvoltare, o uh, populație foarte numeroasă, dar producția agricolă în clipa de față este blocată datorită acestor atacuri teroriste și invaziei din partea Boko Haram. Deci, Trebuie să încercăm să susținem aceste țări uh, în încercările de rezolvare a situației conflictuale. Și uh, uh, trebuie să existe posibilitatea de menținere a unor condiții de securitate pentru ca dezvoltarea să poată să aibă loc. Sunt elemente uh, de bază care uh, trebuie să fie garantate pentru ca uh, dezvoltarea economică să poată să se producă. În clipa de față este nevoie de o asistență umanitară în multe state și trebuie garantate serviciile de bază Uh, inclusiv pentru garantarea unei pregătiri profesionale uh, a celor care caută un loc de muncă. Deci provocările sunt multiple pe continentul african. Care poate fi rolul Parlamentului European? Susțin ceea ce a menționat și Luc. Trebuie să uh, insistăm în continuare asupra uh, rolului investirii în capitalul uman. Și uh, în perfecționarea pregătirii profesionale pentru că uh, noi uh, trebuie să uh, ne deplasăm puțin domeniul de investiții. Trebuie să vedem care sunt sectoarele în care trebuie să investim în primul rând, să înțelegem care este importanța determinantă a educației pe continentul african și să investim în capitalul uman. Deci cred că și reuniunea uh, la nivel înalt de la Göteborg uh, a menționat uh, că trebuie să insistăm asupra educației, asupra dezvoltării culturale. Este un mesaj important, inclusiv în contextul fenomenului migrației, pentru că în Europa există în clipa de față, la nivelul uh, organizațiilor uh, civile, ale OMG-urilor, uh, care se implică în încercarea de a rezolva problemele migrației. Și există în clipa de față dorința de a crea posibilități pentru o migrație legală. Deci pentru uh, crearea de locuri de muncă în Europa și pentru acești uh, migranți legali, dar și pentru crearea de locuri de muncă în Africa. De asemenea, trebuie să ne orientăm politica pentru nordul Africii, uh, pentru a avea un dialog constructiv cu statele partenere africane. Rolul Parlamentului este de a uh, crea um, o voce care să se opună până la urmă celor care uh, critică fenomenul migrației, pentru că trebuie să uh, tratăm cu deschidere fenomenul migrației legale, care poate constitui un element constructiv în dialogul nostru cu statele partenere. Și vă aș da acum un exemplu mărunt în legătură cu un proiect din Nigeria, despre cum putem încerca să avem o abordare integrată uh, pentru a crea o sinergie a politicilor noastre și a modalităților noastre de intervenție în domeniul macroeconomic, în domeniul educației, dar chiar și uh, în uh, o intervenție de tip tehnic în sectorul rural. Sigur că nu există soluții magice, dar trebuie să existe un for care să poată să analizeze, să identifice programele care sunt cele mai adecvate Uh, în crearea unui lanț valoric, pornind de la uh, produsele create din domeniul agricol. În ce sector al acestui lanț valoric trebuie să intervin pentru a putea ajunge până la crearea unui loc de muncă decent? În ce privește acordurile comerciale, sigur că am făcut eforturi serioase. Din nefericire, continentul african um, încă um, are probleme în Africa de vest încă există um, așteptări legate de ratificarea unor uh, acorduri comerciale, inclusiv în Niger și Mauritania. Dar trebuie să putem demonstra statelor partenere care vor fi avantajele finalizării acordurilor comerciale. Deci este nevoie de timp, este nevoie de uh, studii uh, care să poată până la urmă să demonstreze avantajele și care să convingă partenerii noștri uh, de efectele pozitive ale implementării acordurilor. Iar în ce privește schimbările climatice, de asemenea, este un domeniu important de conlucrare. Este un element al politicilor noastre în care ne dorim uh, un mainstreaming. Trebuie să vedem uh, cum putem susține intervențiile noastre uh, în uh, stimularea dezvoltării sectorului agricol, ținând seama de impactul acestui sector asupra climei. Cum putem favoriza recurgerea la tehnici agricole care să fie prietenoase față de mediu Uh, care să țină seama de provocările actuale uh, vis-a-vis -vis de schimbările climatice și trebuie să analizăm uh, și într-o manieră transversală metodele care se folosesc aici, inclusiv acțiunile noastre vis-a-vis -vis de sectorul agricol. Pentru că acesta este până la urmă capitalul esențial pentru crearea de locuri de muncă pe continentul african. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult! Am ajuns la finalul acestui dialog, i-aș spune, și vă sunt recunoscătoare că ați putut participa și că ați uh, început discuția noastră prezentându-ne agenda dumneavoastră și lăsându-ne să înțelegem cât de apropiate de fapt uh, sunt agenda dumneavoastră și agenda noastră, pentru că și noi ne străduim să stimulăm crearea de locuri de muncă decente. Dar sigur că ne interesează demersurile uh, din afara Bruselului și din afara Europei în acest sens. Deci, uh, tocmai de aceea uh, ne-am bucurat de participarea dumneavoastră în această dezbatere. Vom continua să conlucrăm pentru a avea o continuitate a contactelor noastre și a schimbului de informații legate de ceea ce se întâmplă în alte locuri din lume. Iar Africa este continentul vecin pentru noi. Trebuie să știm ce se întâmplă acolo, ce uh, am greșit în relația noastră față de Africa sau ceea ce putem să îmbunătățim în relațiile viitoare. Și vă mulțumim foarte mult pentru prezență și Acum putem încheia uh, ședința.